I think we can start. Cred că putem începe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, stimate doamne, stimați domni, o să începem acum ședința noastră a Comisiei noastre pentru transport și avem mai întâi adoptarea ordinii de zi. Vreau să știu dacă aveți obiecții față de ordinea de zi, nu este cazul. Apoi adoptarea proceselor verbale din 1 septembrie și aici, dacă nu există nicio obiecție, o să adoptăm acest proces verbal. Apoi, la comunicările președintelui, aș vrea să vă relatez de la 1 septembrie coordonatori. Ați primit, de fapt, deja documente pe această temă și dacă nu sunt comentarii până la 17.30 în această după-amiază, vor fi adoptate și acele procese verbale. Vreau să vă atrag atenția că joi la ora 11 avem o ședință comună cu, comisia, cu Comitetul Regiunilor despre um, missing links și legături uh, transfrontaliere de transport. Știți că este un subiect foarte important pentru noi. Am făcut presiune deja la comisie pentru ca să-l discutăm Comisia a făcut o propunere acum și dorește să pune la dispoziție 110 milioane de euro, iar Comitetul Regiunilor ne-a susținut întotdeauna în acest demers, iată de ce am hotărât să organizăm o ședință comună cu CEOR-ul. Aș vrea să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră în parte să participați joi la ora 11 la această ședință comună, pentru că dacă apar doar două persoane, e destul de penibil după ce ne-au susținut. Deci vă rog încă o dată joi la ora 11 la ședința comună a comisiei noastre cu CEOR-ul să nu uitați să veniți, pentru ca să discutăm despre Missing Links. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, e vorba de două dosare statisticile cu privire la uh, sistemele, acordarele de competențe delegate și de executare către comisie în ceea ce privește anumite măsuri și um, în ceea ce privește transportul feroviar, uh, colectarea datelor de privind mărfurile călătorii și călătorii și accidentele. Și aș vrea, în conformitate cu Um, procesul, cu procedura noastră internă, să fac un comentariu aici. Parlamentul, pe 15 septembrie, la uh, plenară, a adoptat um, o un poziția Consiliului în primă lectură și a transmis această poziție. Conformitate cu articolul 66 aliniatul 2 al regulamentului de procedură este prevăzut următorul. Poziția Consiliului este pusă ca prim punct de pe ordinea de zi a primei ședințe a Comisiei competente de fond după data transmiterii acestei poziții. Acesta este articolul 66. 15 septembrie a fost data în care ne-a fost transmisă poziția Consiliului și acum am pus primul punct pe ordinea de zi, după cum spune articolul, acest punct. Iată de ce aici, în Comisia TRAN, vreau să vă anunț că poziția Consiliului a intrat în mod formal și pentru noi începe de asemenea formal a doua lectură acum pentru acest act legislativ. Raportorii vor da în această după-amiază recomandărilor lor pentru a doua lectură, iar votul va avea loc pe 11 octombrie. Toată lumea văd că e de acord, așa că trecem la punctul 5. E vorba de îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurilor de transport din Europa Centrală și de Est. Raportor este domnul Tomaș Piotr Poreba și trecem la vot. Acest vot trebuie mai întâi să-l verificăm. Vă rog să deschideți votul acum pentru testare. Președintele fără microfon uh, spune că votul este în regulă, cred. Președintele continuă fără microfon în cabine, nu se aude, mulțumim. Bun. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. 18 pentru, 12 împotrivă, fără abțineri se adoptă. Compromisul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendment 34. Amendamentul 34. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 13. Aliniatul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, verificăm. Verificăm 63. S-a deschis. S-a închis. 12 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Foarte bine, dar atunci trebuie să ridicați mâinile, pentru că altfel nu o să mai reușim. Regii 2. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 65 uh, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Regii 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 15. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm acesta, vă rog, 73 se verifică, s-a deschis.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce anume? 99 vreți să-l verificăm? Bine, se deschide. S-a închis. 18 pentru, 15 împotrivă, fără abțineri se adoptă. Amendamentul 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26 acum mi-a fost transmis de către raportor că la reuniunile raportorilor din umbră nu s-a ajuns la o poziție comună pe uh, propoziția cu privire la um, zgomot. Nu s-a clarificat acest lucru și de aceea aș vrea, înainte să votăm, să vă întreb dacă preluăm această frază în compromis sau nu. Aveți aici conținutul la aliniatul 17 la Consequent Measures. As rail freight noise reduction. Cine este pentru ca această frază să fie inclusă în compromis? Împotrivă? Cine se abține? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Doar pe această frază, adică preluarea lui, asta votăm. S-a închis. 13 pentru 18 împotrivă și 2 abțineri, deci se respinge introducerea frazei, deci ajungem la compromisul 26, așa cum era el înainte de adăugarea aceasta. Cine e pentru compromisul 26? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 145. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, verificăm 147, s-a deschis, s-a închis, 11 pentru, 20 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Compromisul 27, cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, amendamentul 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. 156. S-a deschis. S-a închis. 11 pentru 9 împotrivă, 13 abțineri se adoptă. Compromisul 29, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 10, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniat amendamentul 186 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 186. S-a deschis. S-a închis. 20 pentru 10 împotrivă 3 abțineri se adoptă. Amendamentul 185 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și 185. Vă rog, s-a deschis. și s-a închis. 22 pentru, 10 împotrivă, o abținere se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și acesta, vă rog, 192 s-a deschis, și s-a închis. 22 pentru 11, împotrivă, nicio abținere se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, verific, 18 s-a deschis și s-a închis. 19 pentru, 11 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Iar acum amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. S-a deschis. S-a închis votul și 28 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri și se adoptă. Felicitări domnului Poreba. Wir kommen jetzt. Trecem acum la un schimb de opinii cu privire la mm, cerințele cu privire la uh, produse și servicii. Davor Ștelici este, Scrilici este raportor, e vorba de apropierea actelor cu putere de lege și vă rog să stați jos ca să putem discuta în liniște. Auch für Wim van der Kamp. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Jetzt hat das Wort Davos Kelly. Cuvântul autorul uh, documentului. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să felicit Comisia Europeană care a propus o directivă de calitate înaltă în legătură cu uh, subiectul pe care îl discutăm astăzi, uh, cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor și apropierea actelor cu putere de lege și a celor administrative. Eu cred că e important să îmbunătățim infrastructura ca să îmbunătățim condițiile de accesibilitate în transport și turism pentru întreaga populație a Uniunii Europene. În ce privește punerea în aplicarea Convenției ONU privitoare la drepturile pentru persoanele cu handicap, CNUDPH. Noi uh, credem că e nevoie de reguli comune la nivelul Uniunii Europene și uh, ne așteptăm ca uh, actul privitor la accesibilitate se va adopta rapid. Deci, pentru persoanele afectate de dizabilități și persoane cu uh, Uh, limitări uh, ale uh, capacității de deplasare, este foarte important acest lucru. Când trecem de la un mod de transport la altul, e nevoie de această accesibilitate, e nevoie de un acces facilitat și la paginile de internet, Uh, pentru a putea cumpăra uh, bilete și la toate celelalte facilități legate de noile uh, tehnologii și care au legătură cu interoperabilitatea și interconectivitatea. Nu putem discrimina pe cetățenii noștri din punct de vedere al mobilității și asta vom putea face doar dacă avem accesibilitate la infrastructura de transport și la hub-uri internodale. Accesibilitatea e foarte importantă pentru sectorul turismului pentru ca toată lumea să uh, poată să se bucure de oferta turistică. Deci, sunt convins că împreună cu raportorii din umbră vom putea să ajungem la rezultate foarte bune în a elabora un aviz al comisiei noastre ceea ce sperăm că va contribui la lupta împotriva discriminării uh, cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum uh, așteptăm să, vedem, să vedem ce au de spus raportorii din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră, vreau să dau reprezentantului uh, Comisiei acum cuvântul, doamna Porero. Vă rog câteva minute. Good afternoon. Thank you very much for the opportunity to... și mulțumesc pentru ocazia oferită de a discuta despre actul european pentru accesibilitate. Am mai fost și la alte comisii ale Parlamentului, IMCO și EMPL. E prima oară când ne aflăm în fața Comisiei de Transporturi și credem că e uh, foarte important să fim aici, dată fiind importanța accesibilității transporturilor. Așadar, avem o strategie europeană pentru a, a, dizabilități și ne-am asumat a, angajamentul să ajutăm persoanele cu dizabilități să se bucure pe deplin de la participarea la societate și economie. De, a, această strategie are 8 priorități, accesibilitatea este prima dintre ele, iar a, Strategia indică faptul că în Comisia va vedea cum poate adopta măsuri regulamentare pentru a asigura accesibilitatea produselor și serviciilor și dezvolta standarde specifice pentru Uh, unele sectoare pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne pentru produse și servicii accesibile. Uh, Avem și un efect pozitiv uh, în domeniul industrial și facilitarea funcționării acestuia și un impact pozitiv asupra participării egale a persoanelor cu dizabilități. E vorba de 80 de milioane de persoane cu dizabilități în Europa, 20% Eh, mă scuze, 20% din populația europeană. Și de ce e nevoie de o asemenea legislație? După cum s-a mai spus, eh, toate statele membre, cu excepția unuia care tocmai termină procesul, au eh, ratificat această convenție ONU despre care vorbeam pentru drepturile persoanelor cu handicap și toate statele părți trebuie să asigure accesibilitatea și s-a clarificat și natura juridică acestei obligații și s-a indicat nevoia pentru a avea standarde de accesibilitate cu uh, standarde pentru monitorizare și termenele limite și credem că trebuie să se îndeplinească aceste obligații astfel încât trebuie să avem reguli comune la nivel european, ceea ce ar uh, ajuta la uh, evitarea frag, fragmentării pieței interne și conflictului de legislații cei care vor avea beneficii directe de pe urma accesibilității sunt industria, fabricanții și furnizorii de servicii, pentru că standarde comune și cerințe comune în Europa vor însemna o activitate mai uh, ușor de îndeplinit pentru ei, vor avea și siguranță juridică. Iată, produsele lor uh, vor fi sigur că îndeplinesc condițiile de accesibilitate în toată Uniunea, dar, după cum am mai spus, ceilalți beneficiari ar fi persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice statele membre uh, Sigur că ne-au reamintit că aceste soluții pentru accesibilitate unilaterale sunt mai uh, costisitoare, deci un regulament comun ar reduce uh, costurile. Până la urmă, cu toții vom avea de beneficiat de pe urma acestei legi, pentru că, de exemplu, un automat de bilete mai accesibil Uh, care îndeplinește standardele de accesibilitate ar fi spre beneficiu tuturor. Sau obținerea uh, de informații într-o gară, într-un mediu zgomotos. Armonizarea regulilor ar facilita și libera circulație a celor cu dezabilități în întreaga Europa uh, și cei din sectorul industrial care vor avea mai mult de beneficiat sunt IMM-urile, cu un set comun de reguli care va ajuta IMM-urile să participe la activități transfrontaliere și vor investi mai puțin în uh, învățarea a diverse legislații din statele membre. Uh, această legislație are două uh, elemente. E o directivă care conține doi piloni. În primul rând, că pune obligația de accesibilitate pe un număr redus de, un, de produse și servicii bine alese Uh, și uh, obligația e de suportat pentru operatorii industriali și economici. Uh, cel de-al doilea pilon utilizează aceleași cerințe pentru accesibilitate care sunt funcționale și clarifică înțelesul accesibilității în întreaga legislație UE, de exemplu, în directiva achizițiilor publice, Și acum mai e de văzut care sunt elementele cheie ale acestei legislații, după cum spuneam. Deci accesibilitatea funcțională și cerințele pentru aceasta, combinată cu o clauză pe care ne asigurăm că există libertatea de circulație a bunurilor și serviciilor, apoi în ce privește punerea în aplicare și evaluarea conformității, se utilizează o autodeclarație în prima fază, dar apoi asta se suplimentează cu supravegherea pieței și, în final, posibilitatea ca persoanele cu dizabilități și organizațiile lor uh, care îi reprezintă să dispună de căi de atac interne ce nu face această legislație e că nu intră în detalii tehnice pentru soluțiile astea, sunt la latitudinea operatorilor. Ei văd cum uh, implementează cerințele funcționale, deci nu se stabilesc obligații pentru toți fabricanții, ci doar pentru cei care răspund pentru produsele și serviciile acoperite de această legislație și nu impune uh, sarcina uh, cerințelor. Există un articol cu măsuri de salvgardare în legătură cu această obligație și în, nu uh, modific, modifică legislația sectorială, ci vine ca un supliment cu elemente privitoare la accesibilitate care anterior uh, nu figurau acolo sau nu figurau pe deplin. Comisia am, am făcut o evaluare de impact înaintea evaluării, înaintea, mă scuzați, uh, elaborării acestei legislații. Am avut un studiu în profunzime în statele membre, acoperind aproxim, cu statele membre care acoperă aproximativ 80% din PIB-ul european și 77% din populația Uniunii Europene, am desfășurat mai multe consultări, ne-am gândit la mai multe uh, soluții, unele le-am uh, înlăturat. S-a văzut că e nevoie de uh, o legislație sub forma unei directive. În ce privește uh, legătura cu legislația similară în achiziții publice și directiva achizițiilor publice, deja uh, cere utilizarea accesibilității în termeni de referință și specificațiile din licitație și uh, se spune acolo ce înseamnă accesibilitatea. La fel, uh, în ce privește fondul de investiții structurale, infrastructură uh, uh, de transport și în cazurile în care autoritatea publică decide să, utilize, să utilizeze accesibilitatea în licitații. Deci, legea aceasta nu schimbă natura voluntară sau obligatorie a altor uh, norme juridice. Are legătură cu directiva pentru accesibilitatea internetului, vine ca un supliment pentru, uh, la aceasta, dar utilizează exact aceleași cerințe. De asemenea, după cum am mai spus, conține un articol privitor la proporționalitate și subsidiaritate. S-a și selectat atent gama de produse care sunt acoperite și se aplică aceste cerințe la noi produse și uh, apoi Cerințele trebuie să existe la nivel funcțional, trebuie să facă o evaluare uh, de conformitate de-a lungul întregii vieți, apoi notificarea trebuie utilizată când se utilizează excepțiile și uh, ce se întâmplă cu termenul pentru implementare. Propunerea indică 2 ani după intrarea în vigoare pentru transpunere și 6 ani pentru punerea în aplicare cu un raport de punere în aplicare la 5 uh, ani de la începerea curgerii termenului. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Das nächste, nächste ist... Mulțumesc. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Dieter Koch. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc Uh, tuturor raportorilor și mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Eu salut orice inițiativă din partea Comisiei care să garanteze ca drepturile persoanelor cu disabilități să fie sporite și să poată participa mai bine la viața socială. Acordul ONU cu privire la drepturile cu pers persoanelor cu dizabilități este o piatră de temelie. Această convenție a fost extinsă și în cadrul drepturilor pasagerilor și a fost aplicată la directiva pentru transportul persoanelor. Am câteva întrebări de către Comisie. În primul rând, cum împiedică Comisia faptul că prin noua propunere să nu se contrazică unor reguli existente deja cu privire la drepturile pasagerilor și cum să nu se creeze paralelisme, cum garanta să se creeze o legislație coerentă. Și în al doilea rând, în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate, um, persoane cu mobilitate redusă sau cu probleme funcționale, cum scrie aici, vreau să vă întreb uh, în ce măsură această propunere preia definiția de persoane cu mobilitate redusă, așa cum o știm din Convenția ONU, sau persoane cu uh, abilități reduse de transport. Cum doriți uh, să definiți și cum credeți că uh, ce persoane vor include aceste definiții, persoane care sunt, de exemplu, doar temporar, cu mobilitate redusă sau persoane femei însărcinate. Vreau să știu ce înseamnă persoane cu, um, o, um, cu probleme de funcționale, în, dacă este o chestiune temporară sau nu. Doamna Senialova. Europskei Comisie za představení na... Mulțumesc, vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru prezentarea făcută eh, în fața Comisiei noastre, mulțumesc și raportorului. Noi am eh, colaborat și la un raport anterior, am colaborat foarte bine și vreau să mai spun că transportul este un domeniu cheie pentru persoanele cu dizabilități. Așadar, legislația eh, cu privire la accesibilitate trebuie să uh, ia, și, ia în considerare și pe aceste persoane. Și accesibilitatea produselor și serviciilor de transport nu se poate însă concentra doar asupra persoanelor cu dizabilități, ci trebuie să ne gândim și la infrastructura pentru accesibilitate în uh, toate uh, modurile de transport și trebuie să ne gândim și la ce legislație există deja. Uh, produsele și serviciile, inclusiv cele din domeniul transporturilor, trebuie să fie compatibile cu tehnologiile care furnizează asistență persoanelor cu dizabilități ca să evităm crearea unor uh, uh obstacole nedorite. Aștept în continuare uh, colaborarea cu raportorul și colegii noștri, pentru că consider că este o propunere foarte importantă, mai ales pentru acești 80 de milioane de oameni cu dizabilități, dar și pentru noi toți. Mulțumesc! Danke sehr, die nächste Jackie Foster. Mulțumesc acum Jackie Foster. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și pentru informațiile primite din partea Comisiei. Cu toții salutăm aceste progrese pentru a ține cont de punctul de vedere al cetățenilor și pentru ca aceștia să aibă acces de plin și să se poată deplasa dintr-o parte în alta pe cât uh, uh, de ușor posibil. Însă, din punctul de vedere al principiului, pentru că suntem cu toții de acord uh, asupra principiului, dar dacă ne gândim la ceea ce tocmai ne-a spus Comisia în engleză, frazeologia pe care o utilizați câteodată nici nu știu ce înseamnă. Cred că există o problemă de clarificare cu limba despre care trebuie să vorbim, așa cum spunea un coleg atunci când întreba ce, la ce vă referiți, de exemplu, când vorbiți despre aditivi, atunci când vorbim despre sau efectul adițional pe care l-au anumite măsuri asupra pasagerilor. Deci, cred că acest lucru se reflectă în toată legislația noastră, pentru că avem foarte multe acte legislative în toate domeniile, atunci când e vorba de transportul, de exemplu, pentru pasageri cu mobilitate redusă sau pasageri care uh, nu au niciun fel de capacitate de uh, mobilitate, de exemplu. Deci trebuie să fim mai grijuli și să facem o clarificare pentru a vedea încotro ne îndreptăm. Însă, în ceea ce privește principiul, bineînțeles că suntem de acord și susținem uh, toate măsurile acestea care sunt necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meisner! Mulțumesc! Eu vorbesc aici pentru raportoarea noastră din umbră, doamna Isa Scumbilbao. Mi se pare în general foarte bine că discutăm despre acest raport pentru că numărul de persoane cu disabilități este din ce în ce mai mare și e bine să punem și reflectoarele pe această categorie. Mă gândesc aici, de exemplu, și la mamele cu cărucioare care profită de toată această infrastructură. Vreau să vă citesc ce a scris Isascun. Vreau să salut această inițiativă pentru a înlătura orice obstacol pe piața internă Uh, pentru cetățenii aceștia. Aceasta ar trebui să se întâmple în cooperare strânsă cu asociațiile de pasageri, cu utilizatori și cu industrie. E foarte important să avem un rol de pionier și să oferim un acces la infrastructură și la servicii și servicii pentru pasagerii cu mobilitate redusă sau și persoane cu disabilități uh, mai mari. Trebuie să îmbunătățim accesul la diferitele moduri de transport și la diferitele infrastructuri și aș vrea să subliniez aici nevoia de a asigura o mai bună accesibilitate la sistemele IT și la paginile internet. Trăim într-o zonă, într-o era internetului în care un mare procent al serviciilor se poate rezolva pe internet. Ar trebui de aceea să dezvoltăm uh, instrumente clare pentru a facilita și proiect produsele de transport. Mă bucur foarte mult să colaborez cu raportorii pe acest dosar. Mulțumesc, iar acum doamna Arnotu, vă rog. Euh, merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și comisiei și raportorului. Eu mi-aș dori să dăm dovadă de mai mult pragmatism atunci când e vorba de dizabilități, pentru că nu știu dacă ați încercat uh, vreodată să circulați uh, prin gări, de exemplu, cu un uh, Uh, copil uh, handicapat, de exemplu, și pot să vă spun că, în ciuda uh, dorințelor frumoase care s-au exprimat atât la nivel mm, european cât și național, până acum nimic nu s-a schimbat în ultimele zeci de ani. De aceea, proiectul care dorește să îmbunătățească accesibilitatea la produse și servicii ar trebui să fie eficient și pentru aceasta avem nevoie de dovezi clare de îmbunătățirea situației. Până acum, din păcate, rezultatele care au fost uh, așteptate nu s-au uh, transferat în realitate. Și cred că lipsa de precizie câteodată în ceea ce privește definiția produselor și a serviciilor care sunt incluse în domeniul de aplicare nu uh, reprezintă uh, un cec în alt pe care trebuie să-l lăsăm comisiei într-o Uniune unde oricum există o problemă cu tehnocrația și cu legitimitatea. Se spune că actuala propunere dorește să introducă un nivel mai mare de coerență între dispozițiile aplicate între stat, în Statele Unite și regulile din UE. Și această parte mă îngrijorează cel mai tare, pentru că nu știu dacă chiar nu vă dați seama sau doar vă prefaceți că dincolo de aspectul simbolic al unui uh, al unei Europe care se aliniază normelor din Statele Unite, dincolo de această problemă, practic oferim un avantaj suplimentar companiilor americane care de mult timp respectă aceste reguli și care nu vor avea nicio povară suplimentară în plus pentru a se instala pe piața europeană, spre deosebire de majoritatea companiilor europene care vor fi afectate de această directivă. Dumneavoastră vorbeați, doamnă, de excepții eventuale pentru microcompanii, însă nu este îndeajuns. Nu există doar microcompanii companii sau cel puțin nu în Franța. Cred că trebuie să ținem cont aici și de o chestiune uh, foarte de actualitate și anume faptul că majoritatea popoarelor europene uh, refuză tratatele uh, TFTA și uh, CEF TISA și TAFTA. Deci dacă ținem cont de această logică, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu felul în care a fost redactată această directivă. Și, pe de altă parte, în ceea ce privește um, asimilarea persoanelor uh, cu dizabilități, este adevărat că trebuie să redefinim acest concept. Am vorbit un pic mai devreme despre uh, femeile cu copii. Uh, trebuie să vorbim și de alte sensibilități, dar separate, pentru că altfel nu vom atinge niciun obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea Comisiei încă o dată, doamna Porero. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Au, ați uh, prezentat niște întrebări foarte interesante și am să încerc să vă aduc elemente de clarificare pe cât posibil la toate aceste întrebări. Câteva dintre comentariile făcute s-au referit la legătura dintre această directivă și alte uh, acte legislative în domeniul transporturilor. Cele două sunt complementare. Elementele din actul de accesibilitate se referă la transport, uh, la uh, ticketingul inteligent, informații în timp util, automatele de emitere de bilete. Toate aceste aspecte nu sunt incluse în celelalte legi în vigoare. Actul de accesibilitate se referă de asemenea și la potențialul de armonizare între statele membre, ținând cont de nevoile de mediu. Și, bineînțeles, aceasta ar însemna ca în acele cazuri în care cerințele de accesibilitate sunt impuse, ele să fie îndeplinite. Asta nu impune, de exemplu, obligații directe asupra producătorilor sau fabricanților, pentru că în acest domeniu există deja o legislație la nivelul UE. Deci, această directivă completează, practic, și este complementară cu celelalte acte legislative. Referitor acum la beneficiarii acestei directive, aici includem în special persoanele care uh, au dizabilități și cele care au o mobilitate redusă. Definiția dizabilităților este cea folosită de către Convenția Națiunilor Unite a persoanelor cu dizabilități și ideea de a include aici și persoanele care au limitări funcționale este aceea de a include persoanele care au dizabilități temporare. Pentru că Convenția Națiunilor Unite vorbește de tulburări pe termen lung. Însă există și altfel de categorii de uh, persoane de exemplu, care ar avea nevoie de astfel de servicii speciale, persoane care și-au rupt piciorul, care au probleme cu vederea pentru că au fost operate și așa mai departe. Toate aceste categorii de persoane nu sunt neapărat persoane cu dizabilități, dar vor avea de beneficiat de pe urma acestui uh, act de accesibilitate pe care îl va introduce directiva. Actul de accesibilitate completează și regulamentul uh, în domeniul transporturilor pentru persoanele cu dizabilități. Convenția își dorește introducerea unei egalități de acces la produse și servicii și asta înseamnă că avem nevoie atât de accesibilitate cât și de adaptare rezonabilă sau asistență atunci când este nevoie. Cele două merg mână în mână și cu cât accesibilitatea este mai mare, cu atât persoanele vor putea accesa independent, în mod autonom aceste servicii și vor avea nevoie de mai puțină asistență. Iată de ce nu e nevoie neapărat de o reformare a legislațiilor anterioare. Deci vă pot confirma că există o compatibilitate absolută aici cu cerința de asistență personală. Încerc să văd acum care ar fi fost următoarea întrebare și cred că se referea la cooperarea cu actorii implicați pot să vă spun că am avut o consultare publică foarte extinsă. Am avut uh, discuții cu uh, toate tipurile de actori implicați, uh, cu persoanele în vârstă, de exemplu, pentru că există o relație foarte clară între dizabilitate și procesul de îmbătrânire, deși aceasta nu este inclusă în uh, conceptul formal de dizabilitate, dar pentru persoanele în vârstă există tot felul de probleme, probleme cu auzul, cu văzul, mobilitatea și așa mai departe. Deci aceste persoane pot uh, avea de beneficiat de pe urma accesibilității sporite. Avem o cooperare foarte strânsă cu toți acești actori și o vom face și pe viitor dacă e vorba de alinierea cu normele din Statele Unite. Pot să vă spun că directiva se bazează pe uh, modelul uh, legislativ de pe piața internă. E vorba de un regulament pe tipic european. Directiva spune sau definește niște principii generale în ceea ce privește funcționarea și cerințele și se utilizează standarde europene care sunt adoptate în mod uh, voluntar pentru a ajunge la conformitate alinierea care este menționată în acel memorandum și în uh, munca pregătitoare este tocmai în vederea atingerii unor standarde globale în ceea ce privește ICT-ul. Am văzut aceasta recent în uh, dezbaterile pe care le-am avut uh, în ceea ce privește companiile din sectorul public și accesul pe site-urile de internet. În acel caz au auzit s-a manifestat dorința de a utiliza cerințele globale de accesibilitate. Deci dacă este vorba de armonizare, e vorba de ICT, e vorba de website și așa mai departe. Mă voi opri aici și cred că am răspuns majorității întrebărilor sau dacă nu, voi încerca să vă răspund ulterior. Mulțumesc! Nochmal, Davos Mulțumesc și încă o dată, Davos Kelec, raportorul. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Eh, zahvaljujem eh, Sjeni na eh, vrlo... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru comentariile absolut pertinente și pentru întrebările care au fost adresate comisiei. De asemenea, mulțumesc reprezentantului comisiei pentru răspunsurile extrem de detaliate pe care ni le-a oferit. Și am uitat să precizez aici că Comisia IMCO este competentă. Noi avem doar rolul de a redacta un aviz referitor la acele elemente care țin de competența noastră. Vreau să mulțumesc, bineînțeles, raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Und Mulțumesc foarte mult, iar proiectul de aviz va fi prezentat în noiembrie. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, o strategie aeriană pentru Europa, iar raportor este domnul în domeniul aviației. Îmi cer scuze, este domnul Telici, ca și are cuvântul. Mulțumesc! Stimate domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, deja de mai multe luni comisara Bult a prezentat o comunicare pe care noi o numim uh, strategia pentru aviație, într-un sector în care multă lume sunt sigur că va fi de acord, în care putem vorbi despre o poveste de succes. Abordarea mea este că Așa cum s-a constatat și de către raportorii din umbră, lucrurile sunt uh, pozitive. Eu uh, vreau să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră, cărora le-am mulțumit și direct, pentru că cred că foarte multe dintre dorințele colegilor au fost deja preluate. Aș putea spune că ne-am pus de acord uh, în cercul de raportori din umbră că nu vrem să fim, să repetăm uh, ceea ce a spus Comisia în comunicarea sa. Aș vrea să um, spun că trebuie mai degrabă să discutăm despre aspectele care lipsesc din proiectul Comisiei decât să repetăm ceea ce spune aceasta. Aș dori în primul rând să spun că există câteva puncte cheie în acest raport. În primul rând trebuie să nu uităm că aviația este un sector, bineînțeles, în care ne confruntăm cu foarte multe provocări. Există foarte multe maniere în care putem aborda provocările, putem să creăm o fortăreață sau putem, din contră, să folosim avantajele competitive pe care le are modelul european. Primul punct pe care vreau deci să-l subliniez este acela pe care eu l-aș numi modelul uh, aviației europene. În acest context, aș pune un accent și anume că, după cum am spus și înainte, nu trebuie să cedăm la presiuni din jurul nostru, ci ar trebui mai degrabă să facem tot posibilul pentru a exploata posibilitățile pieței și pentru ca să ne bazăm pe experiența noastră și capacitățile noastre deosebite. Acesta e primul punct pe care vreau să-l subliniez. Alt punct important, eu l-am numit uh, indexul de, indicele de conectivitate. Cred că ceea ce e esențial pentru sector este să încercăm să analizăm cum va arăta aviația în 2030-2020, dar și să creăm uh, un, un set de reguli care să permită o planificare solidă și investiții ulterioare. Indicele de conectivitate e esențial. Conectivitatea e cuvântul cheie în raportul acesta și conectivitatea trebuie să declanșeze după aceea potențialul pe care îl avem în acest sector. Conectivitatea nu este numai uh, legată de timp, frecvență, intensitate, ci trebuie să fie și foarte bine potrivită cu oportunitățile pe care le avem, cu aspectele de mediu, cu congestia, uh, congestionarea traficului și alte aspecte importante în domeniul aviației. În timp ce Uniunea Europeană este cu siguranță cea mai fiabilă piață pentru aviație, industria uh, de altă parte, necesită, de fapt, un imbold uh, de concurență și sperăm ca aceasta să ducă la oportunități noi și o conectivitate mai bună. Alt punct pe care vreau să-l subliniez este securitatea. Nu cred că trebuie să repet uh, ceea ce am mai discutat în ultimele luni. Mi-e teamă că provocările aici nu vor fi cu siguranță mai mici, ci vor fi uh, mai mari, riscurile vor fi mai mari și deci trebuie să consolidăm inteligența, expertiza pe care o avem în tehnologie, dar și modelele pe care le avem peste tot în lume. În acest context, o preverificare trebuie, de exemplu, să fie un aspect esențial, trebuie îmbunătățită pe de o parte securitatea, pe de altă parte nu trebuie însă să limităm confortul pasagerilor cu niciun preț. Alt aspect pe care vreau să-l subliniez este ceea ce eu am numit uh, autostrada europeană a cerului. E vorba de chestiuni tehnice din regulamentul 551 în care se vorbește despre regiunile uh, și centrele de informare, așa numitele EU-uri, regiunile europene superioare de informare uh, de zbor și de informații de zbor. Cred că, în același timp, uh, EUIR-ul are potențialul să devină ceea ce este TNT-ul pe sol. La sol. Deci, pe scurt, ca să explic ce este. Aceasta este viziunea noastră. Sunt convins că veți avea o serie de întrebări, poate unele aspecte doreați să fie mai dezvoltate în detaliu, dar pot să vă spun de acum că pregătesc uh, câteva amendamente proprii și uh, aș vrea să ne concentrăm, de exemplu, pe acordurile în domeniul aviației, pe rolul Parlamentului. Nu am menționat, dar veți găsi în raport și aspecte de mediu care sunt importante în acest sector. Oricum, cred că vom avea experiențe proaspete după ce ne va da OACI și uh, avizul său. Cam atât. Deci, domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș putea, bineînțeles, să continui să analizăm mai departe aviația așa cum este ea integrată cu alte moduri de transport, cu alte mijloace. Avem TNT-ul, dar numai aeroporturile sunt considerate hub-uri. Eu aș vrea să vedem lucrurile mai extins și să vedem acest mod de transport ca unul integrat de asemenea. Deci nu doar din motive politice să stabilim uh, care sunt aeroporturi, să stabilim anumite aeroporturi nenecesare, când de fapt TNT-ul ar putea să intervină și anumite gări ar putea să fie mai utile. Deci vreau să discutăm despre toate aceste aspecte, vom avea timp să îl discutăm pentru că este destul de scurt. Vreau să ascult comentariile dumneavoastră și mă bucur foarte mult să lucrez cu raportorii din umbră pentru ca să devină un document bun și pentru ca să putem să mai uh, completăm propunerea Comisiei și pe viitor. Mulțumesc foarte mult, Deirdre Clun. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc și raportorului pentru raportul său, pentru faptul că a inclus raportorii din umbră, precum sunt și eu în discuție deja la acest moment al discuției, pentru ca să pregătim un document pe care să-l discutăm aici la comisie. Sunt anumite aspecte pe care raportorul deja le-a punctat și cu care sunt absolut de acord. Cred că trebuie să echipăm sectorul aviației pentru următoarele decenii, pentru ca să fie competitiv, este într-adevăr o parte esențială a economiei noastre și în același timp este confruntat cu foarte multe provocări, provocări de capacitate, dar și sarcini administrative și de reglementare. Știm exact că acestea sunt foarte mari. Trebuie să ne asigurăm că sectorul aviației uh, să rămână unul competitiv, să ținem cont de factorii externi, de tipurile de transport care se dezvoltă la nivel uh, global și uh, mai ales de emergența regiunilor Asia-Pacific care intră în concurență cu noi. Deci trebuie să rămânem foarte aproape de aceste provocări. Propunerea a făcut o, uh, comisia a făcut o propunere pe care însă eu cred că trebuie să o îmbunătățim și să identificăm de asemenea rolul Parlamentului în toate acordurile care se încheie, de exemplu, cu țări terțe. Vor fi uh, foarte multe încercări, de exemplu, de blocare a unor competitori uh, potențiali, deci trebuie să încercăm să avem un ochi foarte atent uh, asupra acestor uh, acorduri în domeniul aviației. Iar autostrăzile transeuropene ale cerului sunt o propunere foarte bună. Costurile pentru această economie va fi de 9,5 miliarde de euro sunt convinsă că va fi o discuție esențială, interesantă, dar um, există deja, e revizuită strategia și trebuie să facem ceva pentru ca să abordăm problema, având în vedere mai ales uh, progresele non-existente sau foarte mici ale cerului unic european. Eu zic că aici Parlamentul are un rol de jucat, trebuie să vină cu soluții care să îi implice pe toți Astfel va fi o zi foarte bună pentru noi, ziua în care se vor decide aceste schimbări. Foarte important este, după cum a spus și raportorul și sunt de acord, să găsim o îmbunătățire a conectivității. Conectivitatea regională ar trebui și ea să fie implicată în uh, această discuție. Am avut foarte multe discuții în această comisie în legătură cu aeroporturile regionale, conectivitatea la nivel regional, pentru că este un pârghie la nivel economic. Apoi, aspectele de securitate care s-au menționat în ultima vreme foarte mult, eu zic că trebuie să fim chiar mai uh, inteligenți ca să vedem în ce măsură se poate folosi tehnologia pentru bunătățirea securității și pentru a face un clearance uh, anterior uh, controlelor care se fac în zona aeroportoară și pentru a avea um, aceste sarcini îndeplinite în alt, uh, de către altă instanță decât să mai adăugăm sarcini suplimentare pentru aeroporturile care au deja destule. Aspectele de mediu, bineînțeles, impactul asupra mediului din partea aviației, ce înseamnă pentru um, companiile europene, pentru cerul european. Aici mă refer la observațiile OACI, și la deliberările pe care le vor purta săptămâna viitoare. Eu sper să nu se, dez, nu se abată de la acest raport prea mult. Mulțumesc foarte mult raportorului, oricum sunt foarte multe puncte la care am avea ceva de adăugat, dar pe total suntem de acord cu poziția raportorului, trebuie să echipăm aviația europeană pentru viitor, pentru ca să rămână competitivă și uh, să fie echipată pentru provocările care vor veni din exterior. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ines Ayala Sender, vă rog. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también agradezco. Mulțumesc. Eh, mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu Comisiei pentru pachetul pe care l-a prezentat, așa cum o ceream de foarte mult timp și un pachet uh, extrem de esențial pentru un sector uh, esențial pentru noi în uh, lumea globalizată și într-o situație care este în continuă schimbare. Și aici este din ce în ce mai importantă partea reprezentată de aviație, nu doar de partea maritimă. Pe de altă parte, vreau să mulțumesc pentru acest raport pentru că sunt incluse mai multe teme aici și din punctul de vedere al socialiștilor, noi am spus întotdeauna că atunci când se vor fi prezentat diversele pachete sectoriale, încă nu a venit pachetul rutier, dar este foarte aproape, va trebui să facem o reechilibrare în ceea ce privește procesul de modernizare, de uh, deschidere, flexibilitate pentru toate aceste sectoare să încercăm, deci, uh, o echilibrare aici cu pachetul social. Deci, iată care este strategia noastră. Dorim să includem și să subliniem în special nu doar acea parte prezentată de comisie, pentru că comisia propune un punct de plecare, o platformă pentru un mai mare dialog social, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, pentru recunoașterea calificărilor, a condițiilor de lucru, uh, licențelor oferite, echipajul de punte și așa mai departe. Însă, cred că situația în care ne aflăm uh, uh, ne impune practic să luptăm împotriva uh, locurilor de muncă precare. Pentru că sectorul aviației low cost se extinde și s-a extins în ultima vreme în UE și aceasta a dus la condiții din ce în ce mai precare de muncă. Pe de altă parte, au existat uh, tot felul de uh, soluții de natură socială care au încercat să pună la dispoziția companiilor aeriene lucrătorii din acest domeniu și cred că toate aceste măsuri ar trebui revizuite. Iar în ceea ce privește dreptul pasagerilor, așteptăm în continuare o confirmare la propunerile făcute de Parlament în această lectură și să vedem uh, cum o bună parte din companiile principale, companiile naționale s-au transformat în low costuri sau s-au multiplicat în low costuri și cele care s-au născut ca fiind companii low cost încearcă acum să intre pe uh, acea parte a pieței reprezentată de companiile naționale. Deci, drepturile pasagerilor care au fost la un moment dat condiționate tocmai prin uh, apariția prețurilor scăzute în cadrul anumitor companii pentru aceste drepturi, Parlamentul uh, practic trebuie să lupte fiind uh, principalul susținător al drepturilor pasagerilor. Și aici vorbim de foarte multe posibilități, așa cum am văzut care sunt uh, schimbările, modificările și previziunile anumitor companii în ceea ce privește ofertele ce apar pe piață. Deci acea parte digitală care este uh, zona în care s-a dezvoltat cel mai tare sectorul aviației pentru a oferi servicii uh, Uh, respectoase cu clientul uh, pentru a oferi flexibilitate în ceea ce privește schimbările, de exemplu, accesul rapid și așa mai departe. Cred că toată această parte ar trebui menținută, întărită, iar pe de altă parte, zona infrastructurilor cred că ar trebui abordată mai bine și uh, să includem aici și aspectele de capacitate. Dacă în contextul crizei am uh, criticat anumite infrastructuri care au fost create în mod superficial, redundant, infrastructuri care nu erau neapărat necesare și cred că asta a avut foarte mult de-a face cu felul în care criza a afectat anumite tipuri de infrastructuri, însă în situația actuală lucrurile s-au schimbat și vedem că anumite huburi foarte puternice s-au instalat în uh, zone periferice europene, deci trebuie să utilizăm în mod mai inteligent uh, capacitățile deja existente. Asta nu înseamnă să ne încăpățânăm în neștire, pentru că exista în principiu la început uh, ideea de a avea macro-aeroporturi, de a avea uh, un adevărat uh, mall la nivelul aeroporturilor și poarta de acces să fie undeva departe, ci mai degrabă să ținem, par- să ținem cont de partea operațională, pentru că serviciile uh, de transport comercial sunt în creștere și, pe de altă parte, uh, transportul de marfă pe calea aeriană are niște caracteristici uh, diferite. Deci, trebuie să încercăm să facem legătura între cele două și să vedem cum se pot utiliza aceste capacități pentru a ajunge la o mai mare dezvoltare teritorială. Și aici ajungem la uh, abordarea care a fost oferită la nivelul OACI astfel încât uh, toate progresele care se fac uh, prin prețuri și prin alte metode să țină cont și de progresele făcute, de exemplu, în domeniul uh, tehnologiei și pentru reducerea emisiilor. Mulțumesc. Jackie Foster. Mulțumesc, Jackie Foster. Um, I'd like to give a particular... Mulțumesc, domnule președinte. Și aș vrea să mulțumesc uh, în mod deosebit uh, raportorului care s-a ocupat foarte bine de acest dosar. Uh, am avut o bună coordonare, am avut reuniuni foarte bune și sigur că domnul raportor are o idee bună despre direcția în care uh, dorește să se îndrepte ansamblul raportelor din umbră. Documentul e foarte bun. Domnul Telicica a reușit să țină cont în general de ansamblul punctelor de vedere ale uh, raportelor din umbră și cred că acest document vine la momentul potrivit, pentru că noi, din cei din Uniunea Europeană sau Europa, avem norocul să spunem că avem uh, una din industriile aviatice cele mai competitive creăm uh, mii de locuri de muncă și de fapt nu sunt de acord cu doamna Ayala Sender, pentru că totuși e forma de transport cea mai reglementată și se aplică regulamentele și celor care, se, care muncesc în această industrie și în poziții foarte importante. Nu e ca și cum ar fi contracte nereglementate. Nu, sunt chiar prea <laughs> foarte reglementate aceste, aceste contracte. Uh, Sigur, există diferențe, pentru că există și muncă sezonieră, dar asta se întâmplă nu numai acolo, dar în general cred că standardul locurilor de muncă este foarte bun, de aceea nici nu pleacă oamenii din industria asta, ceea ce e un semn foarte bun. Cred că avem uh, beneficii de tras din asta. Economia, de asemenea, are beneficii de pe urma industriei aviatice. Și a spus domnul Telecica în legătură cu lanțul de furnizare că noi suntem lideri în uh, fabricarea de aeronave. Deci, iată, le vindem în întreaga lume și suntem foarte buni în ce facem. Uh, Uh, și cred că adesea nici nu se prea reflectă acest lucru în mass media, deși este un element foarte important. Și asta, are, asta mă duce la chestiunea protecției mediului, pentru că, din nou, am avut uh, cercurat 1, cercurat 2, a fost lider și acolo, și aici în Europa, și în Uniunea Europeană, a fost lider în toate chestiunile ce țin de protecția mediului în aviație și sper să și rămânem lider. Acum, să vedem ce se întâmplă după Montreal. Noi susținem un sistem uh, global, însă nu pe liniile uh, vechi. Însă vom vedea ce se întâmplă în octombrie. Și în ce privește ce a spus în legătură cu concurența, mi-e convine abordarea raportului, pentru că, sigur, concurență nu înseamnă protecționism actorii de pe piață au, avut, uh, au adus beneficii consumatorilor de pe ur- asta de pe urma liberalizării pieței și ce am spus noi în legătură cu securitatea, e vorba de sofisticarea practicilor de securitate, dar ce facem uh, de acum înainte? Pentru că sunt costuri uh, din ce ce mai mari pentru consumatori și industrie și Cred că e bine să vedem ce se întâmplă în America cu preînregistrare și ce se va mai dori să se facă. E o inițiativă bună și ce să facem în continuare. Cred că e corect să menționăm cerul unic european. Cred că faptul că s-au împotmărit lucrurile la Parlament e o scuză. Statele membre folosesc asta ca scuză Uh, ca să nu se facă nimic cu introducerea C.S.R. că nu avea niciun motiv să, să se oprească lucrurile, domnule președinte, trebuie să reluăm munca, pentru că această împotmolire are un impact negativ asupra tuturor, dar întrebarea e dacă dorim ca această industrie să progreseze atât cât avem noi nevoie să progreseze în Europa. Și e vorba și de construirea de capacitate, că sunt prea multe obiecții în statele membre, uh, și prea multe proiecte blocate, pentru că sunt foarte legat unit, că oamenii nu vor altă pistă construită la un aeroport și dacă totuși putem să avem propria capacitate, atunci industria europeană va uh, avea beneficii. Dacă nu, nu. Dacă nu, va trebui să dăm locurile noastre de muncă țări, altor țări, țări din lumea întreagă. Și dacă oamenii vor asta, bine, dar eu nu cred că îmi doresc așa ceva. Și sper că nici Comisia. E vorba și de parlamentele naționale care trebuie să aibă voința politică, să facă eforturile ca să ne asigurăm că suntem uh, o poveste de succes pe viitor. Deci, până la urmă, cred că a fost o, o colaborare foarte bună, un raport foarte bun, n-aș avea multe de adăugat. Aș dori doar să consolidăm puțin rap raportul, deci voi face câteva adăugiri și până acum, din ce am văzut până acum, și am văzut cele două avize care în general sunt în regulă, dar bun, cum spuneam, în general e un raport excelent, mulțumim raportorului că și-a asumat acest efort în primul rând și cu tot ce ați făcut până acum aveți uh, susținerea cererilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, următorul vorbitor. Vă schelegi. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vedem ce se întâmplă la nivel global cu evoluțiile din aviație, după cum a spus doamna Foster, trebuie să ne regândim uh, competitivitatea aviației europene, să creăm noi locuri de muncă, însă să facem asta în mod durabil. Să ținem cont și de schimbările climatice, de protecția mediului. Uniunea Europeană a promis că va fi lider în acest domeniu. Domnul Telicca a elaborat un proiect de raport foarte bun și îi mulțumesc pentru că a știut să țină cont de toate elementele importante. Sunt de acord cu interconectivitatea. Se pune și chestiunea intermodalității ca singurul mod de a păstra competitivitatea aviației. De asemenea, o infrastructură intermodală uh, este bine oglindită în raport și, de asemenea, textul se referă și la faptul că trebuie ținut cont de rețele și coridoarele TNT. Uh, aeroporturile europene trebuie să-și îmbunătățească conectivitatea multimodală pentru a putea asigura interconexiuni eficiente pentru, în, uh, pentru pasagerii lor și trebuie să subliniem și rolul rețelei feroviere aici, feroviare aici, pentru ca uh, modul acesta de transport feroviar deci să fie mai atractiv pentru pasageri decât transportul aerian. Trebuie să, să insistăm asupra drepturilor pasagerilor în transportul aerian, de exemplu un drept uh, universal de acces pentru toți cetățenii, deci o mobilitate universală și mai trebuie făcute eforturi ca să nu există nicio discriminare față de uh, călători și să fie pe deplin accesibilă rețeaua de transport european. E vorba de un uh, sector uh, foarte, foarte uh, care are foarte mult de suferit de pe urma presiunii concurențiale, au scăzut prețurile, există o lipsă de reglementare, trebuie să ne gândim la statutul social al salariaților și la consecințele negative pentru ei și în ce privește calitatea serviciilor și drepturilor acestor salariați. S-a făcut o referire la economia circulară și asta mi-a tras atenția în uh, cadrul propunerii Comisiei privitoare la economia circulară. Se estimează că sunt necesare noi măsuri care să permită activități uh, care să ducă la economia circulară și în aeroporturi și la economia ENVI M-a interesat foarte mult tot ce ține de economia circulară, așadar aș ruga pe raportul nostru, domnul Terici, ca să se uh, gândească și la tema asta, dacă poate, cu niște precizări. Și în ce privește caracterul durabil, Uniunea Europeană trebuie să fie lider în uh, sectorul aviației internaționale și cu implicarea tuturor marilor companii de aviație la nivel național și trebuie să încercăm să reducem uh, influența negativă a sectorului uh, aviatic asupra mediului, trebuie să uh, luptăm în continuare împotriva schimbărilor climatice. Nu e vorba doar de dioxid de carbon, ci și alte gaze cu efect de seră. Particulele ultrafine reprezintă o amenințare la adresa sănătății oamenilor. Deci tot ce ține de calitatea aerului și sănătatea cetățenilor noștri trebuie să ne intereseze și trebuie să continuăm să dezvoltăm sectorul aviației, bazându-ne pe, sistem, pe principiul durabilității, pe inovare. De aceea susțin uh, poziția domnului Telișca în ce privește utilizarea biocombustibilului, combustibilului alternativ, însă reamintesc că trebuie să ne gândim și la alte inova- inovații tehnice, noi tipuri de motoare care au mai puține emisii și, de asemenea, gândindu-ne tot la cetățenii noștri, însă și la uh, cei din regiunile muntoase, care de fapt sunt primii care își dau uh, seama de această problemă, uh, zgomotul generat de transportul aeriene este o problemă la care, pe care trebuie să o ținem cont, de care trebuie să ținem cont. Mă gândesc și la cei care locuiesc în preajma aeroporturilor. Dar oricum, sunt convins că încă doar un compromis vom avea un în continuare un bun schimb de opinii. Mulțumesc și acum ai Cristina Arnotu. Mulțumesc, domnule președinte. Le sector de serait... Ascultându-vă, domnule Tenișca, aș spune că sectorul aeronautic este unul din cele mai mari reușite europene. Cu siguranță, însă, întrebarea este dacă nu cumva ar, este rezultatul uh, unui eh, liber, piețe libere, pentru care dumneavoastră și Comisia aveți un cult aproape. Eu totuși mă uit eh, la fața locului și văd că situația este altfel. După liberalizarea din anii 80 sub egida Comisiei Europene, sectorul aviației în Uniunea Europeană a fost confruntat din ce în ce mai mult de companii low cost uh, Uh, și agresivitatea acestora și de atacul mai puțin impresionant al companiilor din Turcia sau Golful Persic, dar și de apariția noilor huburi. Operatorii europeni au fost practic euro, uh, eliminați pe liniile care leagă continentul nostru de Asia sud-estică și să nu mai vorbim de alte probleme create de haburile noi. Uniunea Europeană a deschis piața pentru concurență, dar nu a fost gata sau capabilă să poziționeze companiile naționale pe această piață emergentă și de aceea toate companiile naționale fac tot ce pot ca să supraviețuiască. Vorbesc aici și de Air France KLM. Un raport uh, foarte recent rezumă situația aceasta într-o singură frază care mi se pare destul de mm, grăitoare. Citez, Uniunea Europeană vede că uh, are din ce în ce mai multe avioane uh, Uh, care decolează de pe solul său fără să fie ale ei. Discriminarea comunitară uh, pe care o practică statele uh, împotriva statelor anumiți competitori trebuie să sufere și din cauza investițiilor din statele terțe. Sunt, e vorba de investiții care, de fapt, lasă de dorit. Mă refer aici la Alitalia, care este un caz grăitor în sine. Compania Etihad a fost autorizată să facă ceea ce guvernul italian nu a fost în stare să facă în numele reglementării cu privire la ajutoarele de stat. Având în vedere evoluția condițiilor de lucru, de asemenea, acțiunea Uniunii Europene nu este neapărat o reușită. Mai degrabă vorbim de o precarizare a muncii și o emergență a unor practici inadmisibile din punct de vedere al concurenței, dar și din punct de vedere al securității, cum ar fi, de exemplu, falsi și lucrători independenți, contractele pentru zero ore, pay to fly sau societățile pe care le numim chiar fantomă. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, este destul de absurd să vedem că companiile din țările terțe care operează pe teritoriul european să nu aibă nicio constrângere în ceea ce privește indemnizarea pasagerilor în caz de întârzieri. Măsurile care sunt prevăzute de către Comisia Europeană mi se par așadar nesatisfăcătoare pentru a putea garanta competitivitatea sectorului aviatic european, care se pare că este obiectivul nostru când vorbim de o strategie. În raport se spune, și citez aici, protecționismul nu este niciodată o soluție, iar întreprinderile au nevoie de o piață deschisă pentru a prospera. Închid ghilimelele aici. Eu cred că este o mare greșeală. Eu cred că, în mod paradoxal, Statele Unite sunt, de fapt, cea mai bună uh, dovadă a, descri- a deschiderii liberale și exagerate a pieților. De fapt, uh, autoritățile publice americane investesc foarte mulți bani pentru a susține exporturile americane și oferă o protecție foarte clară propriilor sectoare strategice. Uniunea Europeană, ea, la rândul ei, a creat un cadru juridic care funcționează împotriva companiilor sale proprii, când țările terțe, de exemplu, iau mai degrabă măsuri care sunt favorabile companiilor lor. Legislația europeană ar trebui de aceea revizuită tocmai într-o în vederea unei protejări suplimentare avem o directivă 868 din 2004 uh, cu privire la concurența neloială și uh, din, una din 2008 în legătură cu proprietatea și controlul companiilor aeriene europene. În negocierile cu țările terțe, pentru care Comisia a primit un mandat și pentru care eu aș dori ca statele membre să aibă cu adevărat un drept de vot, uh, Aș spune că aceasta trebuie să fie abordarea pe care să o, să o avem în mare parte. Obiectivele pe care le vedem în documentul comisiei pe care dumneavoastră l-ați salutat, domnule raportor, mi se par prea puțin uh, ambițioase și pline de, de uh, promisiuni fără prea mult conținut. Eu uh, sunt gata să vă susținem pentru ca să mergem împreună către o strategie concretă și nu numai către o strategie care să fie plină de intenții bune, dar fără prea mult uh, concret. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Mai am șapte persoane pe lista vorbitorilor, suntem destul de strânși cu timpul, deci trebuie să limitez la un minut și jumătate intervenția. Domnul Koch are cuvântul acum, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult către colegul nostru Telicica pentru un raport, după părerea mea, foarte bun. Au fost preluate punctele esențiale din comunicarea Comisiei, poate doar câteva puncte ar putea dezvoltate mai mult. Mă refer aici, de exemplu, la uh, chestiuni dar care probabil țin de limitarea administrativă a numărului de cuvinte. Prea puțin uh, se vorbește despre anumite aspecte pe care le-a dezvoltat însă domnul Telicica acum. Uh, în calitate de raportor uh, pentru PPE, uh, raportor pentru aviz, eu sunt uh, de acord cu compromisurile în ceea ce privește ocuparea în domeniul aviației. Avem 118 amendamente pe care le-am stabilit ca bază, iar vom avea o întâlnire săptămâna viitoare, noi raportorii din umbră, și sunt convins că dumneavoastră veți prelua multe din aceste amendamente. Vă mulțumesc, spune președintele, doamna de Monte are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș vrea să răspund colegii care vorbea despre Alitalia, care de fapt confundă situația Etiat cu situația care a avut loc în, într-o dispută în ceea ce privește ajutoarele de stat, însă nu s-a recunoscut în niciun caz folosirea uh, acestor ajutoare de stat. Pentru ca să vorbim însă despre conținutul propriu-zis uh, al documentului pe care îl examinăm astăzi, aș vrea să mulțumesc mai întâi raportorului pentru conținutul acestui raport. Mi se pare foarte interesant Temele pe care le supune discuției sunt esențiale. Este însă o temă foarte importantă care ține de cerul unic european. Apropo de cerul unic european, aș vrea să semnalez următoarele. Cu siguranță avem aspecte bilaterale pe care le avem stabilite prin acorduri, însă în același timp știm că chestiunea aceasta nu poate să uh, acopere tot, pentru că avem uh, pe de o parte, o problemă europeană aici și deci trebuie să încercăm să găsim o soluție concretă. Fără astfel de îmbunătățiri, nu vom avea cu siguranță nici efecte pozitive pe mediu, nu vom avea efecte pozitive pe eficiența rutelor și deci nu vom avea tarife mai reduse. De asemenea și siguranța va avea de suferit. Deci suntem deci, confruntați cu 90 de milioane de pasageri care așteaptă ca Comisia noastră să ia o decizie foarte repede. Un alt uh, subiect care mi-ar place să-l discutăm este cel legat de ajutoarele de stat, care se menționează la punctul 12, însă se menționează foarte pe scurt. Eu voi fi și eu, de asemenea, foarte subcintă. Compromisul între coeziunea teritorială și ajutorul de stat este o chestiune esențială. Eu zic că ajutorul uh, de stat optim ar trebui să fie cel al primului pas al consultării publice, care prevede, de exemplu, mai multe faze. Aeroporturile mai mici ar putea să primească, de exemplu, ajutoare pentru că știm exact care este situația acestora și în ce măsură se pot încheia acorduri comerciale pentru ele. Vă mulțumesc. Acum, domnul Famil Miltenberg are cuvântul. Eh, eh, mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc eh, colegului Telicica. Aș avea însă și câteva comentarii de făcut. Există două elemente care trebuie să apară în mod explicit în acest raport. Toată lumea știe foarte bine despre ce vorbesc, uh, pentru că este un lucru evident pentru toate, toată lumea. E imposibil să existe uh, un litigiu între două state membre în ceea ce privește statutul aeroportului din Gibraltar, acest conflict între Spania și Marea Britanie. Practic, sectorul aviației în Europa depinde de acest conflict și uh, sectorul aviației este afectat la nivel global în Europa de ce se întâmplă cu acest statut. Vorbim, indiferent că vorbim de drepturile pasagerilor, de spațiu um, aerian sau de sloturile orare, există o serie de teme care se blochează de fiecare dată atunci când intervine chestiunea Gibraltarului. Și există practic o lipsă de voință din partea anumitor state membre care face ca sectorul aerian uh, european să nu se dezvolte la potențialul său uh, maxim. În al doilea rând, cum să îmbunătățim uh, uh, nivelul de competitivitate? Practicile neloiale care vin din partea unor țări terțe, uh, cum ar fi, de exemplu, Turcia și așa mai departe, să nu fie acceptate pentru că astfel nu poți fi competitiv. Și acum, în ultimul rând, aș vrea să adresez un mesaj explicit Comisiei Europene, pentru că aici ar trebui să vorbim în mod clar despre propunerile care au fost deja anunțate și regulamentul 868 ar trebui să se poată reforma, pentru că nu este deloc eficient. Mulțumesc, domnul Van den Kamp. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru prezentarea foarte clară pe care a făcut-o, însă e un lucru care mi-a atras atenția aici, pentru că în expunerea de motive se citează o serie de elemente care cred că ar trebui să-și găsească locul mai degrabă în conținutul avizului și voi prezenta amendamente pe această temă, bineînțeles. Am să prezint doar două elemente. La pagina 10 se vorbește de concurența neloială, care ar fi determinată de anumite avantaje geografice sau anumite obiceiuri culturale și istorice. Însă, dacă statele din Golf nu semnează uh, convențiile de la Organizația Mondială a Muncii, asta nu e o chestiune geografică sau istorică. E pur și simplu un fapt uh, concret. O a doua observație, în ceea ce privește controlorii aerieni. Câteodată asistăm la uh, evenimente care deranjează pe toată lumea. La alineatele 4 și 5, practic, se face o referință oarecum așa indirectă la acești controlori aerieni, însă ar trebui să vorbim mai direct despre mm, influența acestora asupra serviciului în general. Și acum, în încheiere, un comentariu care revine la uh, comentariul făcut de colegul Clune. Faptul că Parlamentul ar trebui să participe mai activ în cadrul negocierilor acestor acorduri ar trebui să apară nu în expunerea de motive, ci în conținutul principal al avizului, pentru că eu cred că este o chestiune esențială pentru noi. Doamna Gabriele Proz. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult raportorului pentru activitatea sa. Cred că este o bază foarte bună pentru o colaborare ulterioară. Trebuie subliniat că raportorul a vorbit și despre condițiile de lucru și noi, socialdemocrații, suntem de părere că succesul aviației europene va depinde de câte locuri de muncă vom putea să păstrăm. Companiile europene trebuie să se confrunte doar cu concurența loială și mi-ar fi plăcut ca pasul către competiția și concurența globală să fie formulat mai clar. Ar trebui să transmitem un semnal foarte clar de combatere a concurenței neloiale din, par- din partea statelor din Golf sau a altor zone terțe și altceva important, mi se pare că în ceea ce privește siguranța pe aeroporturi se argumentează prea economic. Siguranța este centrală și nu ar trebui să mizăm economic în primul rând pe această carte. Avem nevoie mai degrabă de personal calificat, ceea ce mi se pare că nu reiese destul din uh, acest proiect. Încrederea totală în mijloacele tehnologice nu mi se pare bună va trebui să îmbunătățim siguranța pasagerilor prin alte feluri de mijloace. Programele pe care le au aeroporturile sunt mai degrabă orientate către scăderea costurilor și noi nu suntem de acord, iar faptul că um, se accentuează importanța sferei private, nu ar trebui niciun caz să fie, uh, să fie lăsată deoparte siguranța în acest context. Eu, uh, care am fost raportoare pentru regulamentul EASA, aș vrea de asemenea să introduc anumite amendamente care să meargă în direcția pe care am menționat-o înainte. Mulțumesc acum, Ghezine Maisner. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc, în primul rând, domnului Telici, care este un raport și, după părerea mea, foarte bun. Cât de importantă este aviația europeană s-a văzut atunci când a erupt când a erupt vulcanul, când au fost alte evenimente, când am văzut câte persoane, de fapt, au rămas la sol transportul uh, este în creștere în general și și transportul aerian va fi în creștere, e nevoie de aceea clar de o strategie. Fie că nu e vorba de transport direct din Europa sau către Europa, vom, putea, vom pierde hub-uri, e nevoie de aceea de o strategie pentru ca să fim competitivi și pe viitor. Mi se pare foarte interesant uh, când ați vorbit de aceste autostrăzi ale cerului. Poate că am putea să extindem uh, harta TNT pe cer pentru a vedea ce ciudate rute de zbor avem în Europa. Ar trebui să avem în fine un cer unic european, mi s-ar părea bine și pentru mediu să terminăm cu aceste complicații. Altceva ce aș mai vrea să mai menționez este că întotdeauna mi s-a părut important ca pe lângă companiile mari europene și pe lângă legăturile clare să mai ajutăm și jeturile uh, private, adică sensul să le implicăm în această strategie, nu numai în ceea ce privește aviația de hobby, dar și pentru că și ele creează locuri de muncă și pe, mă refer și la companiile, de exemplu, care au avioane mici regionale care leagă orașe. Mulțumesc. M-am pus și eu singur pe lista de vorbitori în legătură cu aviația nu putem să spunem că piața uh, liberă are cum să se dezvolte perfect în acest domeniu și Gabriele Prost a spus clar că nu este vorba de o economie de piață, pentru că primesc subvenții, pentru că, de exemplu, nu au de plătit TVA și nu au uh, impozit pe kerosen uh, aceste companii. Deci acesta este un lucru care nu se aplică, de exemplu, în rețeaua feroviară și deci și ele sunt, de fapt, exceptate de la problemele de mediu. Trebuie să avem uh, să stimulăm într-adevăr acele rute în care nu avem decât altă, altă variantă decât legăturile aeriene, însă dacă trebuie să dăm subvenții la regiuni, nu putem să aplicăm această regulă tuturor. În ciuda acestor 30 de miliarde, avem 32 de aeroporturi în Germania internaționale și avem 17 deficitare dintre ele. Noi am fost în Canada în vizită de lucru și am văzut că toate aeroporturile din Canada sunt profitabile, pentru că tocmai au taxe atât de mari aeroportoare încât și low costurile n-au nicio șansă, spunând că, de fapt, uh, costurile reale trebuie să le suporte pasagerii și mi se pare corect. Două exemple. În Germania avem uh, un aeroport nou, în Kassel, 270 de milioane a, a costat și de fapt, acesta este la o oră de aeroportul de la Frankfurt. Între Stuttgart și Frankfurt avem 3.000 de zboruri, deși există o legătură foarte bună pe um, șine. Am fost și la în România, la Cluj, unde Clujul este legat de rețeaua de căi ferate, care este profitabil. Însă în jur am văzut tot felul de aeroporturi, 5 chiar la numere, care au împreună 50.000 de pasageri și ar fi mai bine decât să, să, să găsim o soluție aici, în loc să-i susținem pe aceștia, să creăm mai degrabă o rețea feroviară cu uh, aeroportul din Cluj, pentru că ar fi mai bine pentru uh, mediu, pentru pasageri și pentru mobilitate. În această direcție trebuie să ne gândim, nu întotdeauna la creștere cu orice preț, ci țintit măsuri inteligente și mai puțin măsuri care să ține cont de bani. Am auzit ceva, am auzit-o pe doamna Iuto. Doamna Iuta dorește să ia cuvântul, da, sigur, vă rog, nicio problemă, vă rog, un minut și jumătate. Sigur, foarte repede o să vorbesc, vă promit. Felicitări pentru raport, o bază de plecare foarte bună, într-adevăr. Două puncte pe care vreau să mă concentrez. Cu siguranță aliniatul 12, în care se vorbește despre ajutoarele de stat, mă interesează. Îmi face plăcere că se amintește că orice fel de finanțare, mai ales pentru aeroporturile regionale, trebuie să țină cont de normele și legislația europeană. Aceasta pentru că în aeroporturile regionale din anumite state membre se întâmplă tot felul de lucruri, se ascund ajutoare de stat reale sub alte forme de finanțare de alte tipuri pe care autoritățile locale le dau uh, operatorilor aeroportelor mici, aeroporturilor mici sau foarte mici. Aceștia au nevoie de susținere financiară, dar această susținere nu poate să fie toată pe umerii autorităților locale care, de fapt, uh, creează o situație care nu este sustenabilă și uh, nu creează o situație reală. Vreau să profit de prezența reprezentantei Comisiei aici. Mi-ar place, de exemplu, ca Parlamentul să fie implicat mai mult pentru a găsi strategii pentru ajutorarea aeroporturilor regionale care au nevoie de ajutor anumite zone ale Europei nu pot fi um, tăiate de transportul aerian și aceste ajutoare nu pot fi pe umerii autorităților locale și regiunilor care, pentru a putea să le mențină în viață, nu fac decât să ia finanțare, de fapt, din alte capitole, din alte rubrici, cum ar fi sănătatea sau altele, alte linii bugetare foarte importante pentru cetățeni. Ultim punct important în legătură cu reducerea emisiilor. Mi-ar place foarte mult să introducem în acest discurs și așa numita taxă pe carburanți, care de multe ori companiile um, încercă să o, să o diminueze și, uh, de fapt, aleg rute mai lungi pentru a putea plăti mai puțin. Trec peste state care, de exemplu, au o taxă mai ridic, mai scăzută și favorizează o rută mai lungă. Deci merge, de fapt, în contra tendințelor și în contra consumului mai mic de carburant, în mod ilogic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, într-adevăr s am justificat uh, excepția pentru că ați luat cuvântul, dar nu pentru dimensiunea intervenției. Acum dau cuvântul Comisiei, vă rog. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, mă bucur să mă întorc din nou la lumea aviației, să văd cât de multe lucruri s-au întâmplat uh, în uh, lipsa mea și să mă aflu aici în fața comisiei dumneavoastră din nou. De asemenea, văd că putem începe pe o notă pozitivă și am putea mulțumi și să-l felicităm pe domnul Telișca pentru raportul său excelent. Eu am lucrat pe tema strategiei în domeniul aviației și uh, cred că comentariile făcute sunt foarte pertinente. În primul rând, sunt de acord cu domnul Telișca în ceea ce privește importanța conectivității. Aceasta este o adevărată prioritate pentru noi toți. Este important pentru economia UE, și, așa cum știm și s-a arătat și aici, conectivitatea nu este în mod egal distribuită. Există dezavantaje pentru țările care sunt mai puțin conectate, deci suntem cu toții de acord. De asemenea, suntem de acord cu importanța siguranței în domeniul aviației. Acum, în ceea ce privește autostrăzile cerului și regulamentul 551. Suntem de acord că este o, un domeniu foarte interesant și ar trebui să facem un studiu de fezabilitate și să vedem în special cum putem dezvolta uh, elementele la nivel european, nu doar pentru a face progrese înspre uh, cerul unic european, pentru că mă tem că, din păcate, nu s-a întâmplat prea multe în acest domeniu, uh, foarte puține progrese. Să sperăm că acest studiu de fezabilitate va mm, arăta cu claritate care sunt costurile și beneficiile, deci va aduce la o schimbare de atitudine. Uh, doamna Cluna um, a arătat uh, susținerea dânsei față de uh, domeniul aviației și cred că aveți dreptate. Noi încercăm să ne luăm un angajament cu regiunile care sunt în creștere în lumea întreagă, tocmai pentru a promovea ocuparea și creșterea la noi. Și aici există o chestiune de conectivitate și, așa cum s-a spus aici, Uh, sperăm să îmbunătățim uh, cooperarea cu Eurocontrol. Vă pot confirma că um, vom lua legătura cu toate um, industriile care sunt implicate. Pentru doamna Iala și um, doamna Persiu, care au vorbit de importanța dialogului social. Suntem absolut de acord cu dumneavoastră. Întărirea și monitorizarea uh, condițiilor de lucru și ceea ce se întâmplă pe piața muncii depinde de statele membre, însă strategia în domeniul aviației poate susține dialogul social, în special în ceea ce privește aviația civilă și să uh, aceasta să ducă la o întărire a ocupării la nivelul statelor membre. Și așteptăm uh, să auzim ce au de spus uh, părțile implicate pe această temă. S-a vorbit și despre drepturile pasagerilor. E nevoie de progrese pentru că regulamentul are deja 10 ani. A fost uh, interpretat și suprainterpretat uh, în urma sentințelor date în instanță și așteptăm să se facă progrese la nivelul legislației, însă între timp am publicat în luna iunie un ghid care, bineînțeles, va deveni caduc atunci când uh, regulamentul revizuit va intra în vigoare. Ideea este însă să ajungem la uh, un text uh, echilibrat între cele două. S-au făcut comentarii interesante și în ceea ce privește uh, problema de capacitate la nivelul aeroporturilor. Aceasta a devenit o adevărată problemă și sperăm că anumite chestiuni uh, blocate, uh, regulamentul asupra sloturilor orare și cerului unic european să includă aceste chestiuni de capacitate. Lucrăm, pe de altă parte, cu statele membre la nivelul observatoarelor pentru a identifica cele mai bune practici și a le implementa la nivelul aeroporturilor. M-aș întoarce și la cerul unic uh, european. Vreau să spun că sunt absolut de acord cu ce a spus doamna Foster pe această temă și mă bucur că susțineți cu putere acest proiect așa cum ați făcut-o în ultimii ani. A mai existat uh, un comentariu la care aș vrea să mă refer în legătură cu dimensiunea socială și anume că până acum uh, n-am văzut felul în care schimbările făcute în ceea ce privește modelul de afaceri ar fi adus beneficii din punct de vedere al siguranței în domeniul aviației și există aici și problema implicării autorităților naționale și a companiilor private, deci ne dorim o întărire a capacităților pentru companiile multinaționale, astfel încât aceste aspecte să se răspândească la nivelul UE, să ajungem la o partajare a resurselor între statele membre și EASA. Doamna De Monti și alți colegi vorbeau despre elefantul de aici din sală, pe care toată lumea îl vede și nu pot să spun decât că sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Există elemente aici uh, care trebuie rezolvate, trebuie deblocate și cerem părților implicate să aibă o atitudine constructivă pentru a rezolva situația și sper că nu sunt primul reprezentant al Comisiei care să spună acest lucru. Și un ultim comentariu referitor la aspectele regionale. Noi și ajutoarele de stat, noi considerăm că ghidul în ceea ce privește ajutoarele de stat care a fost adoptat în 2014 este foarte util în acest sens și aceasta ne poate face să ținem cont de adevăratele provocări care există la nivel regional. Pentru aceasta am făcut consulări, consultări extinse și sperăm să fi ținut cont și de uh, importantele schimbări care s-au produs pe această piață în ultimul timp. Sper să fi făcut comentarii relevante. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră și, domnule președinte, vă mulțumesc din nou pentru că mi-ați dat cuvântul și mă bucur să mă fi aflat din nou în, în fața dumneavoastră. Mulțumesc. E prima dată, dar nu e ultima dată. Și acum îi dau un final cuvântul domnului Telicica. Vă rog. Uh, chairman, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Mulți dintre dumneavoastră ați făcut mai multe rapoarte decât mine aici la Parlamentul European, așa că uh, vă mulțumesc că, că ați ținut cont de constrângerile prin care am trecut pentru acest raport și nu e de mirare că există uh, anumite elemente care nu apar în aviz și care apar în expunerea de motive, așa cum s-a remarcat aici. Voi prezenta propriile mele amendamente tocmai pentru a ține cont de aceste comentarii, deci nu din uh, întâmplare anumite elemente apar în în uh, expunerea de motive, ci pentru că ele erau importante pentru mine. Și din acest punct de vedere, de vedere m-am referit și la acordurile în domeniul aviației și rolul pe care Parlamentul ar trebui să-l joace în acest punct. Acum câteva comentarii. În primul rând, în raport veți vedea că există o invitație adresată Comisiei pentru a rezolva câteva dintre chestiunile pe care le-ați uh, prezentat și dumneavoastră. S-a vorbit aici despre slăturile orare, uh, controlorii aerieni, bineînțeles, și am spus cu claritate că avem o problemă mare în ceea ce privește implementarea, pentru că s-au făcut progrese, dar pe de altă parte nu se implementează legislația în vigoare și politicile existente. Deci uh, fără să intru în detaliu, cred că există multe lucruri care de, trebuie deblocate la nivelul statelor membre și Parlamentul trebuie să o spună cu claritate. Câțiva dintre dumneavoastră ați vorbit și despre chestiunea aeroporturilor regionale, din perspective diferite, să zic. Și aș face un comentariu foarte succint aici. Obiectivul cred că este acela de a avea o infrastructură viabilă din punct de vedere economic și că nu putem investi bani uh, în gol. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de o integrare a modalităților de transport. Deci dacă se dorește o susținere a aeroporturilor locale, e clar că administrațiile locale uh, vor fi de acord cu un astfel de proiect, însă trebuie să se analizeze și din punct de vedere sistemic dacă această strategie este bună sau nu. Pe de altă parte, v-ați referit la politica concurențială. Nu este o chestiune foarte ușoară, însă dacă există o astfel de cerere din partea pasagerilor, atunci înseamnă că Europa poate oferi ceva. Industria și companiile aeriene pot oferi ceva. Este o chestiune în care am avut de pierdut și trebuie să vedem care sunt motivele pentru aceasta. Oare pentru că există companii care se poartă în mod neloial, atâta timp cât există deja o legislație și o monitorizare din partea com Comisiei, sau de ce? Și am analizat uh, numărul de plângeri care au fost prezentate și am avut o mare surpriză și m-am uh, întrebat de ce nu s-a ținut cont de aceste plângeri care au apărut. Dacă este vorba aici doar de uh, un anumit protecționism sau dacă trebuie să vedem uh, cum au funcționat modelele pe care le-am identificat până acum sau nu. Este o chestiune la care trebuie să mă mai gândesc, însă direcția în care voi merge va fi aceea care va susține consumatorii și companiile europene și nu una a protecționismului. Cred că uh, rolul meu este acela de a ține cont de toate comentariile pe care le-ați prezentat aici. De aceea aș mai face câteva uh, comentarii și anume că voi analiza cu atenție tot ce au avut de spus colegii. Mai există un element uh, care este foarte important. S-a vorbit despre economia circulară și mă bucur că ați remarcat acest lucru, pentru că eu cred că există un potențial enorm aici, uh, practic este un nou sector de activitate pentru industria noastră și cred că Trebuie să vedem ce se întâmplă între aeroporturi, uh, înainte de a ajunge la aeroport. Există aici uh, un potențial foarte mare pe care trebuie să-l explorăm. Mă opresc aici însă, domnule președinte, pentru că aș mai avea multe de spus și nu avem atât de mult timp la dispoziție, însă voi ține cont de comentariile dumneavoastră și voi încerca să uh, le introduc uh, în amendamentele pe care le prezint. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, uh, comisiei, serviciilor care au fost implicate și tuturor actorilor implicați cu care am luat legătura. Un ultim comentariu părțile implicate, indiferent din ce parte a societății veneau, văd lucrurile uh, dintr-o altă perspectivă, uh, din punctul de vedere al uh, avantajelor uh, competitive sau nu. Studii sociale, pe de altă parte, cred că sunt importante, trebuie să se reflecte dar, pe de altă parte, noi suntem Comisia TRAN, trebuie să vedem uh, um, această strategie din punctul de vedere al Comisiei TRAN și există elemente esențiale care trebuie să se reflecte, dar cred că n-ar trebui să demășim uh, nivelul nostru de competențe și să intrăm pe terenul altor comisii. Mulțumesc și pentru ca să încheiem dezbaterea, vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 5 octombrie la ora 12. Acum suntem oarecum uh, în întârziere, dar uh, totuși nu chiar așa de rău. Acum recunoașterea calificării profesionale în uh, navigația interioară. Vă rog să luați cuvântul doamna Meister. Mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem dacă putem să mai recuperăm ceva timp, pentru că navigația interioară este extrem de importantă. După cum spuneam și înainte, la aviație, transportul crește în general. S-au făcut prognoze prin care se uh, vede cât de mult uh, transport ar mai încăpea pe navigația interioară. Cred că o secundă, spune președintele, vă rog. Aș vrea să vă rog pe toți să fie liniște și să ieșiți în liniște din sală, că noi trebuie să continuăm și nu putem să obligăm pe doamna Meissner să vorbească în gălăgie. Mulțumesc, domnule președinte, aveți cuvântul. Deci spuneam că subliniasem deja că căile de navigație interioară ar trebui să fie extinse și că ar putea prelua mult mai mult transport de pe șosele. Asta este ceea ce ar trebui să se întâmple, dar ca să se întâmple ar trebui să avem persoane calificate, bine formate. Avem o problemă deja pentru că, de exemplu, echipajul pe navele în transportul interior nu este foarte tânăr și nici nu se formează destule persoane. Există și diferite cursuri de formare în țările membre, deci ar trebui totuși nu să uniformizăm, dar să facem o propunere de armonizare, așa cum a făcut Comisia. Am înțeles destul de multe despre acest subiect. Știu că există saune, care, saune pe apă în Finlanda, nu știam acest lucru, care nu sunt, de exemplu, un, o navă ca atare, dar care sunt, de fapt, un fel de saună plutitoare și care tot este un obiect pe navigația internă. Am aflat tot felul de lucruri interesante. Mi se pare foarte dificil să întocmim un astfel de raport pentru Parlament când Consiliul deja și-a dat avizul și a terminat raportul său. Am încercat însă să nu mă uit la acest lucru. Vreau să vorbesc pe scurt despre domeniile la care am schimbat ceva. În general, e foarte bine că avem o armonizare uh, Um, e în interesul mobilității și a unor forțe de muncă calificate să facem așa ceva. Eu sunt foarte sensibilă la anumite probleme. Eu vin din Mecklenburg-Vorpommern, din Pomerania de Nord, Mecklenburg și știu că acolo există o reglementare cu privire la telecabine, deși nu avem telecabine și știu că avem o mare problemă cu acest lucru și mă întreb cum se simt statele membre care nu au niciun fel de navigație interioară. Eu cred că trebuie să fie uh, afectate acele state membre care au căi navigabile interioare sau dacă au o instalație în care se fac uh, pregătiri profesionale. Malta, de exemplu, nu are căi de navigație, dar au o școală de uh, Um, navigație și deci atunci bineînțeles că ar trebui să respecte aceste reguli. Apoi au existat anumite excepții pe care le stabilise Comisia. Comisia prevăzuse, de exemplu, că dacă căile navigației interioare nu sunt legate uh, una de cealaltă, pot fi văzute separat. Eu știu, de exemplu, că în uh, anumite, în Germania, anumite feriboturi ar putea și ele să fie excluse de la obligația de calificare, pentru că e vorba de o chestiune de turism de nișă. Cunoașterea uh, problemelor pe căile navigabile sunt foarte importante, cunoașterea așadar a reliefului, a altor informații esențiale. Un alt criteriu este um, frecvența accidentelor la un anumit loc, care ar trebui să fie foarte importante. Ar trebui ca un stat membru, de exemplu, să spună pentru această bucățică de navigație din acest uh, râu. Noi trebuie să dăm calificarea. Există diferențe foarte mari între fluvii și între, um, și între curenți. Deci aici contează foarte mult uh, diferențele. Recunoașterea țărilor terțe, eu aș zice să nu poată face recunoaștere decât acele țări care au o legătură cu căile navigabile europene, pentru că mă întreb, de exemplu, dacă facem o legislație în care implicăm uh, și țări terțe de peste tot din lume, cum vreți să verificați dacă ei chiar respectă regulile pe care noi le-am prevăzut aici? Examenele pot să se facă și la simulator. Simulatorul este deja eficient și poate să ilustreze foarte bine situații dificile pe care poate nici nu le întâlnim în ceea ce privește densitatea lor în practică. Mi se pare deci că uh, simulatoarele sunt importante pentru examene, dar nu sunt importante în sensul că nu pot înlocui experiența pragmatică și practică. Alte trei puncte avem momentan CESNI, care a stabilit deja anumite standarde, dar eu cred că aceste standarde stabilite de Comitetul European ar trebui să fie armonizate și cu standardele comisiei. Pentru cei care vin din alte domenii și vor să integreze această meserie, da, eu cred că trebuie să fie posibil să vii din alt domeniu, din, alt, din navigație, de exemplu, din uh, domeniul maritim, sau dintr-un domeniu care are o legătură printr-o și care, în care să poți face o formare prescurtată. Da, mi se pare bine să avem posibilitatea aceasta. Altceva important am uh, completat uh, cu ideea că un uh, capitan ar trebui să știe care sunt activitățile care trebuie depuse la bord. De multe ori echipajul e foarte restrâns, comisia nu prevăzuse acest aspect. Eu cred însă că un capitan de vas trebuie să cunoască toate activitățile de la bordul unei nave pentru a, să putea, a putea, în caz de urgență, să intervină singur. Eu întotdeauna sunt de părere și că engleza e foarte importantă. Știu că nu voi putea să impun acest punct, dar mi se pare foarte importantă cunoașterea englezei pentru accidente. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorii din umbră, dar din păcate trebuie să limitez timpul de vorbire la două minute. Mai întâi Renaud Muzulie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à féliciter... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna raportor pentru calitatea raportului dânsei. În mare parte, toate punctele importante pentru noi au fost menționate. După cum s-a spus și înainte, PP-ul este convins de abordarea Comisiei Europene pentru o profesionalizare a acestui sector. Vreau să menționez trei puncte importante pentru noi. Primul, este un rol mai important al Comitetului uh, European pentru Elaborarea de Standard de Navigație interioră CESNI în stabilirea de reguli. Deci, suntem absolut pe același lume de undă. Al doilea punct, menținerea absolută a excepțiilor pentru căile care nu sunt legate de rețeaua europeană. Uh, Vedem aici uh, o idee la considerentul 3 în, despre un acord cu, un, uh, cu țara terță. Și al treilea punct esențial este a, asigurarea că acest cadru să nu devină un obstacol pentru profesioniștii din acest domeniu. Aici, de asemenea, ar trebui ca toate instituțiile să lucreze împreună pentru ca cerințele de formare pe care le vedem în anexă să nu se transforme într-o barieră în accesul la această profesie. Acest proiect de raport pe care îl discutăm azi mi se pare că a pornit cu dreptul și suntem pe un teren de înțelegere dacă rămânem foarte aproape de ceea ce s-a propus până acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Claudia Tapardel, vă rog și mulțumesc pentru că ați respectat uh, cele două minute. Mulțumesc foarte mult. Acum are Claudia cuvântul. Noi spunem întotdeauna că atunci când e scurt merge bine în germană și așa este. Vă rog, aveți cuvântul, Claudia. Dragi colegi, dragă Ghesine, în primul rând aș vrea să-ți mulțumesc pentru munca depusă la acest raport. Consider că este un raport important pentru sectorul transportului, ale cărui prevederi vor stimula mobilitatea forței de muncă în primul rând. După ce l-am studiat, pot spune că raportul este echilibrat și răspunde la mai multe chestiuni esențiale, în ceea ce privește atât recunoașterea calificărilor pentru transporturile pe căile navigabile interne, cât și modul în care putem să rezolvăm uh, și să soluționăm această problemă a competențelor. Voi face câteva remarci punctuale referitoare la ideile dezvoltate de Ghezine în acest raport. Prima remarcă, referitor la digitalizare, consider că tehnologia poate ajuta din mai multe puncte de vedere. Pentru început se poate efectua o verificare mai rapidă a datelor și, în primul rând, ar ajuta la crearea unei baze de date. Astfel s-ar putea face o verificare mai rapidă a datelor, precum și s-ar reduce din birocrație și din timpul de așteptare. Cu privire la simulator, susțin ideea de simulator, însă am o rezervă ca această idee a simulatorului să nu fie înlocuită cu pregătirea, pregătirea pe vas. Consider că simulatorul nu poate înlocui experiența reală și nici interacțiunea socială, mai ales atunci când te afli în condiții de stres. De asemenea, am o întrebare, cum vor putea școlile din diverse state membre să ofere astfel de spații de training? și spun acest lucru pentru că, deși ideea de simulator mi se pare foarte utilă, nu aș vrea în același timp să devină un obstacol pentru anumite state membre. Uitându-mă la termenele necesare pentru obținerea de certificate, și aici mă refer la numărul de zile, observ că au fost prelungite în raportul de față și având în vedere faptul că sistemul spre care mergem este unul bazat pe competențe și pe evaluarea acestora, nu cred că ar fi într-adevăr nevoie de a prelungi acest număr de zile. Evident că rămân deschisă la un dialog pentru a stabili aceste detalii. Pentru mine, un punct esențial din propunerea Comisiei și implicit din acest raport se, reflectă, se referă la zonele cu riscuri specifice. Și mi se pare important să stabilim niște criterii foarte clare cu privire la definirea acestor zone, pentru că elimina, a elimina riscul sau uh, ca anumite zone să fie încadrate inutil în această categorie și astfel să îngreuneze accesul ambarcațiunilor din afara țării unde se află această regiune. Observ că uh, doar o singură idee. Observ că raportul păstrează ideea că statele membre pot identifica aceste zone, dar adaug faptul că, este, uh, că acest lucru se poate întâmpla urmând sfatul Comisiei Europene Riverane. Consider că o astfel de prevedere poate ajuta la o mai bună coordonare pe această temă. Uh, sunt de acord să-mi respect timpul de discuție, dar să știți că și acest raport este important, la fel de important cum a fost și cel anterior. Și atunci noi, raportorii din umbră, trebuie să ne exprimăm punctul de vedere. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Da, așa este, dar acum toată lumea trebuie să respecte timpul. Peter Van Dalen acum, vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun că Comisia a înaintat o propunere foarte bună. Aș vrea să spun aceasta în primul rând. În al doilea rând, doamna Meissner a făcut uh, pregătiri pentru anumite propuneri foarte bune în legătură cu calificarea profesională pentru personalul navigant, pentru capitani și despre engleză, engleză în navigația interioară, știu că doamna Meissner are această opinie. Există însă, de fapt, un fel de sea speak, se numește un fel de vocabular pe scurt, pe care îl știe toată lumea la bordul unei nave și care seamănă cumva cu vocabularul acesta în engleză, dar uh, trebuie să știm că există din ce în ce mai mulți filipinezi care uh, sunt uh, membri ai echipajului care vorbesc cu o engleză foarte proastă și totuși stăpânesc mm, această chestiune, da, această, acest limbaj, dar eu cred că totuși e de susținut ideea. În legătură cu definițiile, trebuie să mai ne uităm încă o dată mai îndeaproape la ceea ce se propune. Am putea poate să mai clarificăm lucrurile, dar eu sunt de acord. În total, eu cred că pe total putem să ne punem de acord. E foarte bine. Mulțumesc și că ați respectat timpul. Mai Chilunen acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor Meissner pentru raportul foarte competent pe care ni l-a prezentat. Și din partea comisiei, propunerea e destul de bună. Eu vreau să fac câteva amendamente de precizare mai mult și vreau să vi le expun pe scurt. Eu sunt o susținătoare a navigației interioare și vreau să garantez că această afacere să rămână rentabilă pe viitor. Navigația interioară și personalul aferent nu sunt un grup omogen. Sunt persoane foarte diferite care lucrează în condiții foarte diferite, cu condiții uh, de lucru foarte diferite și de multe ori uh, sunt implicați actori internaționali, uh, <coughs> iar siguranța navigației interioare e esențială, fără ca să fie afectați uh, cei care au echipaje foarte reduse. Nu trebuie să se adauge sarcini administrative pentru navele cu echipaj restrâns nu trebuie în niciun caz să devină nerentabil să aduci oameni în această profesie sau să continui. Sper ca navigația interioară să joace în continuare un rol esențial în rețeaua de transport european și pentru mărfuri, dar și pentru transportul de pasageri. Mi se pare un instrument esențial de lucru pentru noi, pentru că reducem în mod evident și amprenta de carbon. Mulțumesc, Marie Cristina Arnuțiu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte scurtă care se adresează mai ales Comisiei Europene. Mulțumesc de altfel domnului Teologhitis și colegilor dumnealui pentru că au venit să ne prezinte propunerea de directivă aici. Mi se pare un raport interesant. Profesionalizarea acestei meserii e bună, promovarea navigației interioare este un lucru bun de asemenea din mai multe puncte de vedere, dar, iertați-mă că mă gândesc mai întâi la compatrioții mei, în domeniul acesta avem dificultăți foarte mari economice, de fapt este o branșă care e în pierdere. Am avut 10.000 uh, de persoane care lucrează în domeniul acesta și acum sunt doar câteva sute. Cum puteți să ne garantați? Așadar, protecția marinarilor francezi care sunt supuși uh, unei concurențe neloiale chiar în cadrul uh, Franței câteodată. Și în legătură cu directiva lucrătorilor uh, detașați, cum puteți să ne garantați statutul unui marinar francez care va merge pe Dunăre, de exemplu, sau un marinar român care va veni să navigheze pe rețeaua fluvială franceză? Cum garantăm aspectele sociale? nu neapărat acum e de actualitate, dar cu siguranță pe viitor va fi, pentru că nu e o directivă care va, um, nu va ține numai de chestiuni punctuale, ci va avea norme care se vor aplica mult timp, ceea ce e un lucru bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Vim Van de Camp acum în final. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei, mai ales cu cei uh, care au lăudat-o pe doamna Meissner și eu vreau să o laud. Am două întrebări însă. Vom avea un sistem de competențe european pentru navigația interioară sau nu vom avea? Propunerea Comisiei nu e neapărat foarte clară. Sistemele naționale vor fi armonizate cu alte sisteme, dar cum? Aceasta e prima mea întrebare. A doua întrebare dacă avem nevoie de 500 de zile de experiență profesională care se cer, văd, și nu se dă un examen, mă întreb cum știți dacă femeia sau bărbatul respectiv își uh, stăpânește meseria. Mi se pare mai degrabă bine să avem un timp mai scurt de experiență necesar cu diplomă decât mai mult uh, experiență cu diplomă. Cum puteți să vă răspundeți la aceste întrebări? Da, mulțumesc, dar experiența mea de viață mi arată că există persoane cu diplomă care habar n-au de ce fac și oameni fără diplomă care știu mult mai bine ce fac. Nu cred că există o regulă absolută, dar comisia a fost întrebată, deci poate ne poate răspunde acum. Dimitrios Teologitis de la DigiMove are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, domnilor și domnilor. Aș vrea și eu să felicit raportoarea, doamna Meissner, pentru raportul excelent pe care l-a prezentat. Suntem foarte bucuroși să vedem că nu numai raportoarea, ci și acei deputați în Parlamentul European care au intervenit aici sunt pozitivi în legătură cu propunerea sa, văd valoarea adăugată pe care o aduce în securitatea și mobilitatea forțelor de muncă. Avem nevoie de ambele pentru a putea să promovăm un mod uh, foarte ecologic de transport care este această navigație interioară. Aș avea un comentariu, nu vreau să vorbesc prea mult despre el, dar uh, e un comentariu care s-a făcut de fapt și de către unele din persoanele care au intervenit înainte și anume evaluarea calificării și uh, ideea de a avea un certificat fără experiență, ceea ce n-ar trebui să fie permis pentru că ar nega abordarea bazată pe competență. Apoi domeniul de aplicabilitate. Eu consider că dacă limităm uh, domeniul de aplicabilitate directivei, atunci scopul de a avea o bună forță de muncă se restrânge foarte tare. Altceva, nu suntem foarte în favoarea unor excepții care implică din ce în ce mai multe probleme, creează un fel de mozaic de situații naționale, în timp ce noi de fapt dorim de fapt să avem un uh, singur, uh, o singură piață a muncii în Europa pe domeniul acesta. Vrem să ne asigurăm și că în uh, căutarea și dorința de mai multă siguranță nu creăm sarcini administrative și obstacole suplimentare în intrarea în această profesie, așa cum a spus cineva înainte oricum. În legătură cu porțiunile cu riscuri specifice, da, există riscuri în pe anumite râuri sau fluvii care nu trebuie de asemenea să restrângă mobilitatea în mod artificial, să avem grijă însă. Și în final, când vorbiți de aspectele sociale ale propunerii, ați întrebat dacă va facilita în vreo manieră intrarea pe piața unor lucrători care nu vor beneficia de aceleași condiții de muncă și îi va da afară de pe piață pe alții. Noi nu vrem să se întâmple aceasta. Sigur că ceea ce vom face noi nu va fi răspunsul la toate problemele sociale de pe piața muncii, dar noi nu vom permite intrarea în uh, această meserie a persoanelor fără calificare, ceea ce va ridica automat nivelul de calificare a profesiei, pentru că nu vorbim numai de capitani, vorbim de toate nivelele necesare pentru a face parte din echipaj. Ca de obicei, vom lucra însă cu dumneavoastră în strânsă cooperare ca să putem găsi un echilibru între facilitarea navigației interioare, reducerea sarcinii administrative și un nivel ridicat de siguranță. Dacă îmi permiteți, voi abuza puțin de timpul dumneavoastră. Știu, domnule președinte, că dumneavoastră sunteți foarte grăbiți să recuperați timpul pe care l-ați pierdut, dar permiteți-mi un minut pentru o remarcă personală. Aici vin pentru ultima dată în comisia dumneavoastră. Am fost cu dumneavoastră în ultimii 16 ani din 2000. Văd anumiți colegi, membri în, de, în Parlament care sunt în continuare la podium și aceasta mi amintește de o colaborare îndelungă cu dumneavoastră, fie că a fost pe securitatea maritimă, a șoselelor, pe domeniul mărfurilor, securitatea porturilor, navigației interioare. Cred că am mers o cale lungă împreună Vreau să mulțumesc foarte mult acestei comisii pentru colaborarea excelentă de care m-am bucurat și de întotdeauna abordarea constructivă față de propunerile comisiei. De la mijlocul lui octombrie o să vă întâlniți cu doamna Daniela Roșca, care este colega care va prelua uh, sarcina mea, pentru că eu uh, voi ieși la pensie anul viitor. Deci uh, vreau să vă urez bun continuation în franceză și vreau să mă bucur deja de pe acum că veți continua aceeași colaborare bună și cu colega mea. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Die Minute habe ich Ihnen gern. V-am acordat cu mare plăcere acest minut, vă mulțumesc foarte mult. Cred că am vorbit în numele tuturor, ați văzut și după aplauze că și colegii sunt de acord. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o cu dumneavoastră, cu comisia, dar mai ales cu dumneavoastră în persoană pentru că instituțiile singure nu reușesc să creeze o colaborare dacă nu vin persoane ca dumneavoastră care lucrează bine și care colaborează bine cu noi. Mulțumesc, vă urez foarte, vă urez toate cele bune pentru viața privată și cu siguranță vă veți putea bucura de multe și la pensie. Mulțumim foarte mult! Und jetzt hat Gesine Meister das Schlusswort. Ghezine Meissner are cuvântul final acum. Da, mulțumesc foarte mult și din partea mea, domnule teleologhidis, vă mulțumesc. Credeam că sunteți și în octombrie la reuniunea noastră aici. Dacă ați venit însă pentru ultima dată, e foarte păcat. În cazul acesta, vă rog frumos să-mi permiteți și mie să vă spun că v-am apreciat în toți acești ani în mod deosebit, pentru că am observat că dumneavoastră sunteți cineva de la comisie care știe ce spune. Nu vreau să spun că alții nu știu despre ce vorbesc, dar da, așa sună, spune președintele. E, nu, aș vrea să corectez atunci am foarte multe de face cu porturile. Când am fost în portul din Hamburg, de fiecare dată ni se spunea că domnul Teologhitis a venit săptămâna trecută sau vine săptămâna viitoare și mă bucur foarte mult că vă cunoaște lumea. E foarte important pentru cineva de la comisie să nu rămână un funcționar la birou, ci tocmai să meargă la fața locului să-l cunoască lumea. La dumneavoastră chiar am putut să constat această prezență la fața locului uh, atunci când mergeam să vizitez la fața locului ce se întâmplă. Mi se pare foarte bine cum ați făcut și sper uh, să puteți să... Uh, chiar dacă n-am fost de acord, să vă bucurați de faptul că am colaborat. Oricum, na, asta este democrația, să nu fim tot timpul de acord. Scurt, la obiect acum, ceea ce s-a menționat de către colegi, acelea erau și punctele care eu le vedeam ca problematice. CESNI trebuie să joace un rol mai important, mai mare decât în propunerea comisiei. Eu cred că nu trebuie să existe de asemenea nici obstacole suplimentare. Digitalizarea mi-ar fi plăcut de asemenea să fie introdusă acum. Comisia Comisia spune însă că face parte din pasul următor. Simulatorul nu trebuie să înlocuiască experiența practică, iar ceea ce am scris eu acolo la experiența practică am scris pentru că știam că o să avem discuții multe pe subiectul acesta și vedem după aceea în final ce trecem în document. Uh, cred că Maia Chilunen a spus că nu e vorba de un grup omogen în această meserie. Exact asta e problema pe care o văd și eu. Încerc să satisfac pe toată lumea pentru că tocmai este o profesie foarte heterogenă, sunt echipe foarte mari iar condițiile la fața locului sunt foarte diferite de la stat la stat. Am senzația că nu se poate găsi o soluție paușală. Trebuie să încercăm să armonizăm acolo unde se poate, dar să lăsăm totuși uh, o specificitate grupurilor de profesii care fac parte din această branșă. Și în final, știu că s-a vorbit de faptul că toată lumea trebuie să treacă un examen știu că există alte abordări și sunt de acord cu domnul președinte. Există oameni care au trecut prin examen și habar n-au ce fac și invers pentru că, de exemplu, nu sunt bun la examene. Oricum, trebuie să mai discutăm, mă bucur de schimbul de opinii pe care îl voi mai purta cu raportorii din umbră. E o temă foarte frumoasă și Claudia are dreptate, cred. Nu putem să spunem tot timpul că trebuie să tăiem timpul, trebuie să scurtăm timpul, pentru că sunt foarte importante căile navigabile și trebuie să le dăm timpul care trebuie. Sigur că da, spune președintele, nu are legătură importanța subiectului cu cât de multe minute avem la dispoziție. Știu că tu ești, ești capabilă să faci acest lucru și amândouă sunteți. Așadar, termenul este 11 octombrie la 14 pentru depunerea amendamentelor și trecem acum la următorul punct. Este vorba de robotică Raportor este Georg Mayer, care însă astăzi nu este aici și este reprezentat de marie Cristin Arnotu. Vă rog. Oui, merci, monsieur le président, monsieur Mayer. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Mayer, mă uh, rugați să vă prezint scuzele domniei sale. A avut o urgență de ultim moment și mi-a cerut mie să vă prezint uh, documentul său privitor la regulile de drept civil aplicate în robotică. Uh, domnia sa este raportor și pentru prima oară în istoria umanității domnia sa ne spune că omenirea poate crea roboți autonomi și inteligenți, adică unii care interacționează cu mediul și care ei înșiși pot lua decizii în funcție de situația în care se află. Însă această adevărată revoluție care a devenit reală și nu mai este ceva ce ține de domeniul științifico-fantasticului, naște probleme etice, sociale, juridice în ce privește transporturile, s-a pus o problemă, și anume cea a repartizării valori adăugate creată de robotizare. Proprietarul unui vehicul automatizat care nu trebuie să plătească salariul unui șofer de taxi sau unui pilot sau capitan de navă, va putea să-și diminueze costurile și să aibă beneficii sporite de 40 de ani în Europa se pune problema repartizării valorii adăugate, pentru că, din nou, proprietarul instrumentului de lucru și consumatorul vor fi cei care vor avea de câștigat de pe urma progresului, dar asta nu se va întâmpla neapărat uh, și cu lucrătorul care va intra în șomaj și atunci uh, a trebuit să-și găsească un alt uh, mijloc de trai. Uh, pentru că se va afla în imposibilitatea de a-și câștiga viața. În ce privește comisia noastră, problema este una de bază, legată de problema accidentelor care s-ar întâmpla atunci când un vehicul e pe pilot automat. Pentru comisia noastră nu se pun neapărat problemele de etică, dar peste câțiva ani accidentele rutiere probabil că vor pune probleme din punct de vedere robotizării sau din cauza robotizării, deși uh, accidentele probabil că vor diminua mașinile fiind mai uh, fiabile decât omul. O companie asociată cu Volvo acum câteva vreme a lansat prima experiență de automobil fără uh, șofer, Tesla, Statele Unite, de asemenea Google are un program serios în acest sens deci nu sunt doar din ipoteze fanteziste, ci probleme care nu fac decât să ne arate ce se va întâmpla mâine pe scară largă. Prime accidente s-au produs deja, astfel încât se pune problema responsabilității. Deci, în caz de accident, cine răspunde? Proprietarul, constructorul, cine a conceput vehiculul sau chiar vehiculul inteligent? totuși că nu se încadrează în dreptul penal, dar totuși va trebui să existe o asigurare obligatorie, nu? Și va exista o personalitate electronică a mașinii. Sigur că sunt multe reguli juridice în Europa, ceea ce înseamnă un risc de fragmentare a pieței interne. Și atunci Comisia pentru Afaceri Juridice și-ar dori să existe o stabilitate juridică, dar și competitivitatea întreprinderilor europene din sectorul IT Uh, și să existe în continuare și atunci trebuie să găsim o altă soluție legislativă pentru că Europa nu a prea a avut de câștigat de pe urmă evoluție revoluție informatice și uh, și în domeniul transporturilor suntem în urma uh, americanilor. De exemplu, gândiți-vă la eșecul Galileo și triumful GPS. În acest context, domnul Mayer propune raportul său de aviz să subliniem că probabil în viitor vor scăde, va scădea numărul accidentelor rutiere pentru că se va generaliza utilizarea inteligenței artificiale în autovehicule, însă domnul Maier cere să se pună foarte clar problema responsabilității în cazul uh, accidentelor cauzate de uh, vehicule automatizate. De asemenea, solicită Comisiei să uh, observe de aproape ce se întâmplă cu ultimele evoluții tehnologice care vor permite vehiculelor automatizate să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și domnul Maier mai crede că o partajare a cunoștințelor ar fi foarte utilă pentru dezvoltarea acestor industrii ale zilei de mâine, mai ales datorită unei colaborări între toți uh, cei implicați, cercetători, dezvoltători, constructori, autorități, autorități publice, asociații de consumatori și așa mai departe. Și va trebui să asigurăm calitatea transferului de date de la și înspre vehiculele automatizate și infrastructuri pentru a, a se asigura securitatea rutieră și protecția vieții private. Sigur că trebuie să Uh, facem tot ce vom putea ca aceste vehicule să nu poată fi piratate, de exemplu. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt Luis de Grandes Pascal. Mulțumesc, Luis de Grandes Pascal. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și uh, domnei care l-a locuit pe domnul Maier. Și sigur că trăim într-o epocă a schimbărilor tehnologice care nu pot fi oprite. Nu putem uh, opri progresul și trebuie să acceptăm că oamenii acum sunt înlocuiți de mașini, însă trebuie să fim totuși uh, atenți. Iată, Comisia Juridică uh, elaborează un raport foarte riguros și nici noi nu trebuie să ne lăsăm mai prejos, pentru că la finalul unui discurs foarte frumos, președintele Juncker a spus că numele noastre nu vor trece în posteritate, ci erorile noastre. Și dacă facem multe erori și nu uh, suntem precauți, putem, uh, erorile noastre pot fi dificil de reparat și uh, trebuie să avem garanțiile necesare, mai ales în acest caz. Iată, uh, numele domnului Maier am auzit aici că deja există deja vehicule automatizate, robotica este uh, întrebuițată cu succes și chiar domnul Mayer face, face sugestii rezonabile în legătură cu lucrurile la care trebuie să fim atenți. Eu cred că uh, mă voi opri la două aspecte, protecția datelor și responsabilitatea. Uh, și e neapărat necesar să existe asigurări obligatorii, plus că trebuie să creăm un consorțiu de asigurări pentru a garanta responsabilitatea um, care să vedem cui va reveni în cazul acestor vehicule fără șofer. Că trebuie cineva să răspundă pentru aceste accidente care cu siguranță se vor produce. Deja la Uber vedem cu economia colaborativă s-au produs asemenea cazuri, au ajuns în fața instanțelor că nu există, tocmai pentru că nu există criterii sigure în a se determina responsabilul. Nimeni nu răspunde de ceva eficient. Și în uh, unele țări, putem vorbi de subsidiaritate, consorțiile de asigurări garantează că și un nebun poate provoca un accident cu multe decese, dar chiar dacă nu are asigurare, cineva răspunde. Uh, însă în aceste situații există, se, pot, se pot uh, produce efecte comparabile trebuie să ne ocupăm și noi de acest aspect, nu doar jurii sau uh, Comisia pentru Muncă. Uh, raportul este pe care ce bun aș face, eu, domnul Maier, face sugestii bune și pro, grupul meu va face amendamente mm, pentru că uh, ne ocupăm de problema cu responsabilității și pentru a ne ocupa de uh, preocupările noastre care ne interesează și pe noi și închei, domnule președinte, referindu mă la subsidiaritate, pentru că vorbim de teme juridică al subsidiarității și nu trebuie să uităm că vor exista și probleme transfrontaliere și atunci trebuie să existe poate o legislație europeană care să acopere și legislația națională, că sunt convins că se vor produce incidente transfrontaliere. Până acum, uh, adică mă opresc aici și mulțumesc domnului Maier și Cred că este un document uh, pozitiv și pe care putem să-l acceptăm și vom contribui și noi la calitatea sa cu amendamente pentru a-l îmbunătăți în măsura posibilului. Mulțumesc. Peter van Dalen. Mulțumesc și acum Peter van Dalen. I'm most sorry, Mr. Chairman, to address this speech in the English language, but Mr. Tozanovsky da, da, domnul Tozenovski nu poate fi aici, din păcate, și mi-a transmis uh, comentariile sale în limba engleză, deci, din păcate, trebuie să vorbesc engleză. Domnul Tozenovski mulțumește raportorului pentru uh, doc document și este un, o, un bun punct de pornire. Uh, progresul tehnologic uh, adus de cercetare și dezvoltare probabil va rezolva principalele obstacole tehnice care ne stau în cale, însă va fi mult mai dificil să rezolvăm noi problemele de natură juridică. Colegul meu, domnul Toșenovski, ar vrea să adauge câteva comentarii la acest aviz și mai ales în două chestiuni. În primul rând, dorește să sublinieze importanța deosebită a sistemului european GNSS, eh, apoi Galileo și ECNOS. Și în domeniul transporturilor am făcut deja pași spre punerea în aplicare a sistemelor de transport inteligente. Totuși, sunt probleme în ce privește fiabilitatea sistemelor acestora de navigație. Și în al doilea rând, uh, Vedem că vă raportorul se uh, concentrează asupra acestor vehicule automatizate, însă domnul Toșinovski, raportorul nostru din Umbra, uh, uh, reamintește că sunt și alte moduri de transport, uh, mai ales, uh, iată, tot ce se întâmplă cu dronele. Și iată, aici un model este raportul foarte echilibrat al doamnei Foster despre drone. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Newtonberg aansluitend op eh, de laatste... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, mă leg de ceea ce tocmai a spus domnul Vandal. Și anume, atunci când uh, e să analizăm textul, vedem că există, s-a, s-a lovit de anumite limitări, de domnul Uh, antevorbitor a făcut referire la drone, deși e vorba mai degrabă de vehicule automatizate. Vedem că Rolls-Royce, uh, deja la ora actuală, se gândește la embarcațiuni fără pilot. Vorbim, putem vorbi de metrouri, de trenuri fără conductor, fără mecanic. Așadar, potențialul de aplicare a roboticii în domeniul transporturilor e enorm. Așadar, uh, E foarte important ca noi să dispunem de legi naționale și europene care să ne permită să ne adaptăm uh, cuceririlor robotice. Deci pentru asta e nevoie de o abordare mai coordonată ca robotica să poată fi utilizată corespunzător. Sigur, securitatea trebuie garantată, însă trebuie să fim și flexibili ca aceste evoluții tehnologice să se poată produce în continuare. Lucrăm la ora actuală la o reglementare europeană pentru drone. și uh, pentru vehiculele automatizate fără pilot. Și pe durata președinției uh, neerlandeze, uh, iată, Amsterdam a elaborat un text care a identificat elementele esențiale care trebuie să figureze pe agenda europeană în acest sens. Deci trebuie să prevedem reguli în materie de confidențialitatea datelor, protecția datelor, protecția vieții private. Uh, trebuie să vedem cum uh, prelucrăm aceste date, ce se întâmplă cu drepturile de proprietate intelectuală. Iată, intră în joc și uh, cibersecuritatea în caz de accident, ce se întâmplă cu... Cine răspunde? Să vedem cum trebuie încheiate contracte de asigurări. Deci, uh, din punct de vedere juridic, fără îndoială, va trebui să ținem cont de toate aceste aspecte ca într-adevăr să putem uh, avea beneficii de pe urma tuturor acestor cuceriri uh, ale roboticii, dar pentru toate e necesară o agendă europeană în toate uh, tipurile și modurile de transport. Dacă într-adevăr ne dorim să fim performanți la nivel mondial, ne așteaptă multă muncă și sperăm că și acest raport ne va ajuta să încurajăm Consiliul să acționeze. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Dieter Rebrico. Mulțumesc și eu raportorului Maier, chiar dacă nu este aici în persoană. Mi se pare un început foarte bun, dar din păcate pe multe domenii nu merge destul de departe. Robotica nu înseamnă numai mașini automatizate, ci înseamnă și drone, după cum am auzit, sau alte mijloace de transport pe care nu prea le uh, tratează raportorul. Toate vehiculele automatizate vor revoluționa transportul pe șosea și de aceea trebuie să nu dormim acum, ci din contră trebuie ca Europa să devină o locație interesantă, industrială și noi trebuie să creăm baza juridică pentru ca să se poată face cercetarea, construcția și producția acestor autovehicule. Avem de rezolvat și probleme de responsabilitate, de protecția datelor, probleme etice, uh, să vedem dacă se aplică regulile și pentru vehiculele ne, fără șofer. Deci toate aceste lucruri mai rămân de făcut. Mulțumesc foarte mult. Mai am un singur, un singur comentariu. Am fost în Republica Cehă și am uh, văzut uh, ce se întâmplă pe căile ferate cu condusul automat și cu vehiculele automate. De fapt, acum 40 de ani în Berlin s-a început cu metroul fără șofer, tocmai pentru că nimeni nu accepta, trebuia să pună o femeie sau un bărbat acolo pentru ca să aibă senzația oamenii că e cineva care conduce acolo, dar uh, deci de fapt nu era așa. Deci există deja doar că trebuie să ținem cont de aspectele sociale, desigur, acelea trebuie să fie uh, considerate prioritare. Nu e vorba însă tot de condusul pe șosele numai, pentru că dacă toate mașinile ar fi automatizate, atunci aș putea să citez uh, un primar în 1972 socialist în München care spunea că o să fie cu totul altfel situația pe, vi- uh, pe viitor, chiar dacă toate, toate mașinile o să fie uh, automate și cu regenerabile, totuși, totuși va trebui să găsim uh, soluții pentru ca orașele să-și rezolve în continuare problemele, să aibă uh, și o climă bună și oamenii să-și găsească un loc care să le convine. Mulțumesc. Alean von Cheva are cuvântul acum. Thank you, Mr. President. Uh, it's a pleasure to be here. It's the first Mulțumesc, domnule președinte. Este pentru prima oară aici la Comisia TRAN. Vă mulțumesc pentru primire. Și acum în ceea ce privește acest uh, proiect de aviz al domnului Meyer. Aș vrea să fac câteva comentarii suplimentare. În ceea ce privește siguranța rutieră, am văzut că rapoartele din ultimii doi ani asupra uh, siguranței rutiere Um, arată că există uh, o scădere a transportului rutier, deci trebuie să utilizăm această posibilitate, să utilizăm tehnologia, robotica, de exemplu, pentru a putea uh, ajunge la acel obiectiv de reducere cu 90% a accidentelor provocate de om. În ceea ce privește punctul 2 al acestui aviz, aș spune că DigiMove pregătește uh, un master plan în ceea ce privește un sistem de transporturi uh, de cooperare și inteligent. Și acest master plan uh, va lua forma unei comunicări care reprezintă un prim pas uh, pentru a atinge obiectivele agendei de cooperare a Comisiei în domeniul transporturilor. În ceea ce privește punctul 3, la care raportorul uh, invită să creăm sisteme de partajare, pot să spun că în președinția olandeză am transmis acest mesaj de învățare prin uh, realizarea anumitor acțiuni, deci prin implementarea unor proiecte cu fonduri europene, de exemplu, pentru a avea o mai bună legislație și uh, îndrumare mai bună, care, mai bună care să vină din partea instituțiilor. La punctul 4, interacțiuni uh, în condiții de siguranță cu infrastructurile de transport, suntem absolut de acord pentru că avem nevoie de un sistem uh, de cooperare și interconectat. Vorbim despre vehicule automate, dar uh, scopul nu este neapărat să avem posibilitatea să citim ziarul în timp ce mergem cu mașina, ci să avem o mobilitate durabilă. Acesta este elementul cheie. În ceea ce privește cibersecuritatea, s-a menționat deja aici și lucrăm pentru a avea o abordare armonizată cu toate părțile implicate, cu cei din uh, sectorul rutier, uh, automobilistic și așa mai departe, și protecția datelor, un alt element absolut esențial, uh, revizuirea regulamentului pentru protecția datelor la care lucrăm și, și aici am implicat mai mulți actori tocmai pentru a veni cu un ghid foarte clar care să asigure o implementare a acestor criterii de către toate statele membre. Mulțumesc! Und uh, wir wünschen Ihnen natürlich und uns ein Mulțumim foarte mult și ne dorim tuturor o colaborare la fel de bună cum am avut-o și cu colegul dumneavoastră timp de 16 ani. Toate cele bune și bun venit aici în societatea noastră din partea Comisiei. Acum răspunde doamna Arnutu. Vă rog. Écoutez, moi je transmettrai vos... Mulțumesc. Eu am să transmit mai departe comentariile dumneavoastră, domnului Meyer. Și din câte am înțeles, ă, aceste comentarii vor fi pe plac, pentru că s-a vorbit aici de îngrijorări legate de principiul de subsidiaritate, garanția confidențialității datelor, extinderea roboticii cu toate elementele de precauție necesare și, bineînțeles, voi transmite mai departe și comentariile pe care le-am auzit din partea Comisiei. Și sper ca raportul său să fie adoptat uh, fără probleme aici la Comisie. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Acum trecem la ultimele... A, da, mă scuzați, da, termenul pentru depunerea amendamentelor 5 octombrie la ora 12. Mulțumesc! Iar acum trecem la ultimele două puncte de pe ordinea de zi, 10 și 11, statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare și în uh, transportul feroviar în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele. Un raportor era baza iCouch și celălalt uh, sunt eu. Aș vrea să vă atrag atenția că rezultatul trilogurilor uh, a fost deja confirmat de către comisie la Consiliu. S-a ajuns uh, deja la un acord în primă lectură, deci de fapt acest uh, termen de depunere a amendamentelor e doar o formalitate. Amendamentele pot fi înaintate de către membrii comisiei în a doua lectură, dar compromisul ar eșua dacă vreun amendament din partea Parlamentului European ar fi adoptat pentru că am negociat deja totul și așa este momentan situația. Deci termenul este 29 septembrie 2016 la ora 14 pentru ambele rapoarte și desigur că sunt pentru ca să participăm activ, dar de data aceasta de fapt îmi doresc să nu fie amendamente deloc. Formal se pot înainta, dar vreau să vă explic care e situația și vreau să vă comunic acest lucru. Găzine, te rog. Da, mulțumesc, nu pot decât să susțin. Eu sunt uh, la amândouă rapoartele raportori din umbră de la ALDE și, de fapt, nici n-ar trebui să mai discutăm, pentru că sunt compromisuri foarte bune la care s-a ajuns și ar trebui să o lăsăm în baltă. Da, mulțumesc pentru susținere. Pot să vă spun că în legătură cu datele despre calea ferată a durat 2 ani pachetul pentru că cele două instituții ale Comisiei nu reușeau să colaboreze. Ceea ce noi, de fapt, câteodată vedem că se cheamă better regulation, dar câteodată mă întreb dacă e no regulation sau bad regulation. I-am spus-o domnului Timmermans în față și mi-a zis că nu era la curent. În fine, au încheiat Eurostatul și ea era un acord în final și mi s-a spus că sună ca un uh, acord de pace, de parcă ar fi fost război între ei timp de 30 de ani au avut răbdare, au semnat, amândoi sunt fericiți acum și mă bucur foarte mult că vom putea să votăm și la plenar în fine și sper și eu ca vine să nu mai vină niciun amendament acum. Dacă vine, desigur, poate veni, dar sperăm ca măcar să fie votat uh, împotrivă. Nu pot să fie, fiu mai clar de atât. De fapt, am terminat reuniunea de astăzi și acum continuăm cu reuniunea coordonatorilor în camera.